Bonjour à tous. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Dragi colegi, vă rog să luați loc. Please be welcome and let's welcome. Bun venit! Haideți să urăm bun venit ministrului de interne din Spania. domnul uh, Alfredo Perez Rubacalba. Vreau să trec mai întâi la punctul comunicările președintelui în limba spaniolă. Del... Uh, Partea Consiliului Proiectul de decizie care încheie acordul între UE și SUA, acordul privind schimbul de informații financiare, TFTP Agreement. Punctul 10 va fi despre această chestiune specifică. În ceea ce privește punctul 11, privind Ordinul European de Protecție, acesta va fi discutat după punctul 8 privind prioritățile președinției spaniole ale Uniunii Europene în domeniul justiției. Asta va avea loc mâine la ora 10 dimineața. Punctul 12 acum, privind directiva împotriva discriminării persoanelor a fost uh, amânat pentru data de 4 februarie. Dragi colegi, dacă nu aveți uh, obiecții în legătură cu aceste modificări asupra ordinii de zi, putem considera că aceasta a fost adoptată. Aș vrea de asemenea să vă spun că cei interesați de dezbaterea în legătură cu scanerele corporale. Pot participa la o reuniune organizată de Comisia de Transporturi. Deci mâine după amiază se va discuta despre această temă, iar membrii Comisiei Libe sunt invitați să asiste. Domnule Diaz de Mer, aveți cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Păi să înțeleg că cei de la transporturi se vor ocupa de scanerele corporale. Vor fi comise de fond? Nu. Nu e vorba de o atribuire definitivă a competențelor către Comisia de Transporturi. Însă mâine, la această comisie, în conformitate cu agenda definită de directorul general, deci se va discuta acest punct. Îmi permiteți, domnule președinte? Vă mulțumesc. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă ruga să faceți tot posibilul, toate eforturile posibile pentru ca avizul să îi aparțină Comisiei de Transporturi. Da, vă garantez acest lucru de altfel, membrii Comisiei Libe care pot, uh, care vor să asiste la intervenția directorului general, pot să o facă mâine după amiază, după cum spuneam. În ceea ce privește acum comunicările președintelui, propun să sprijinim recomandările coordonatorilor pentru a-l numi pe colegul Wim van den Kamp ca raportor pentru acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvetică și Principatul Liechtenstein. Este vorba de regulile suplimentare privind fondul de frontiere externe ale Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013. Aș vrea de asemenea să vă propun să o confirmăm pe baroana Latford ca raportor pentru dosarul legat de dreptul la traducere și interpretare. Doamna Head, de asemenea, va fi confirmată pentru traficul de persoane, iar doamna Angelini se va, vă propun să se ocupe de propunerea privind pornografia infantilă. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că domnul Cashman, care în trecut a fost raportor pentru codul de frontiere Schengen și care a examinat uh, propunerea Consiliului privind uh, supravegherea granițelor maritime coordonate de Frontex. Este vorba de o măsură de comitologie despre care am discutat-o la ultima reuniune libe. Și deoarece Consiliul a, și-a adoptat ieri poziția, Parlamentul are acum la dispoziție două luni pentru a-și pregăti poziția. Domnul Cashman, prin urmare, ne propune să înaintăm câteva întrebări serviciului juridic pentru a vedea dacă într-adevăr comitologia este procedura adecvată pentru această chestiune. Dacă nu aveți obiecții, dragi colegi, vom trimite aceste întrebări serviciului juridic. Domnule Cashman? Uh, thank you, President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă rețin dar uh, vreau să vă atrag atenția că am pregătit o notă despre dosar pentru membrii comisiei, am redactat niște întrebări pentru serviciul juridic și astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții Consiliului și ai comisiei pentru a le discuta propunerile. Și cred că trebuie să acționăm cât mai rapid, pentru că avem un termen de doar două luni pentru a primi răspunsul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cashman, am luat notă de sugestia dumneavoastră. Haideți acum să trecem la următorul punct de pe ordine de zi. La agenda de prioridade. Nume prezentarea agendei de priorități a președinției spaniole. Prezentarea va fi făcută de către ministrul de interne al guvernului spaniol, care reprezintă aici președinția spaniolă, domnul Alfredo, Alfredo Pérez Rubalcaba. Vă reamintesc că avem o oră la dispoziție pentru a discuta despre acest uh, lucru. Domnul ministru va vorbi timp de 15 minute, după care vom avea un tur de întrebări și răspunsuri. Fiecare întrebare poate dura două minute, iar pentru fiecare răspuns avem de asemenea două minute la dispoziție. Aș vrea să vă reamintesc cât de important este să ne controlăm fiecare atunci când intervenim pentru a avea cât mai mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Este prima oară când mă aflu în fața acestei comisii la Parlamentul European pentru a prezenta prioritățile Ministerului de Interne. Fac în calitate de președinte al Consiliului JAI în prima parte a anului 2010. Spania deține pentru a patra oară președinția Uniunii Europene. Știm că de data aceasta va fi o președinție foarte exigentă și pregătiți pentru aceste clipe. Am pregătit programul împreună cu celelalte două țări care vor urma, Belgia și Ungaria. Am pregătit primul program pentru acest trio de țări. Credem că am pregătit bine acest program în profunzime și astfel vom asigura o anumită continuitate a obiectivelor pe care ni le propunem acum. Noi preluăm președinția într-un moment crucial când intră în vigoare tratatul de la Lisabona. În momentul de față se numește noua comisie. Justiția și afacerile interne vor avea o altă structură și în același timp și Parlamentul European vine cu un nou mandat. Toate acestea, pe lângă programul de la Stockholm, vor marca cu siguranță președinția spaniolă în aceste șase luni în domeniul afacerilor interne. După cum știți bine, una din consecințele intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona este o mai mare prezență instituțională a Parlamentului European în uh, rețeaua de instituții europene. Aceasta a fost uh, voința alegătorilor europeni și a instituțiilor europene și am făcut-o cu un obiectiv principal și anume să încercăm să avem o legătură mult mai puternică între cetățeni și instituțiile lor. Eu mi-asum acest obiectiv de la bun început și aș vrea să vă spun foarte clar că doresc ca în următoarele șase luni să colaborăm, să avem încredere unii în ceilalți, să vă asigur că președinția spaniolă dorește să ajungă la un consens în ceea ce privește temele pe care le vom aborda cu Parlamentul European, Parlament care îi reprezintă pe cetățeni. Pe de altă parte, după cum știți foarte bine, prin tratat, codecizia devine procedură um, ordinară în ceea ce privește afacerile interne. Este consecința logică a dispariției celui de-al treilea pilon și o altă urmare este că toate deciziile în domeniul JAI vor uh, fi luate sub uh, tutela Curții Europene de Justiție. Aș vrea de asemenea să vă spun că Președinția spaniolă salută faptul că tratatul de la Lisabona consfințește Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, care are o valoare juridică deplină. A fost o mare cucerire a dreptului internațional după cel de-al doilea război mondial, care acum va, se va regăsi și în dreptul comunitar pentru a oglinti mai bine valorile și principiile de bază ale Uniunii. Acestea sunt elementele acestei prime etape. Noi am încercat să dezvoltăm, să elaborăm un program care să țină cont de toate aceste noutăți cu un obiectiv fundamental și anume să încercăm ca în domeniul Ministerelor de Interne, deci în domeniul siguranței și al securității, cetățenii să perceapă Uniunea Europeană ca o plusvaloare. Am încercat astfel ca obiectivele programului să se concentreze asupra siguranței cetățenilor și prin toate inițiativele despre care voi vorbi astăzi aici vom încerca ca cetățenii să se simtă mai siguri, să-și poată exercita pe deplin drepturile și libertățile. Vrem o securitate în, în slujba libertății, o securitate care să respecte cu scrupulozitate exigențele libertății. Este cadrul potrivit pe care ni-l impune tratatul. Mă voi referi acum la inițiativele pe care vrem să le ducem la bun sfârșit în aceste trei, uh, șase luni. În trei părți. În primul rând, voi vorbi despre inițiativele de pe agenda europeană în mod obligatoriu. În al doilea rând, mă voi referi pe scurt la inițiativele pe care vrea să le elaboreze președinția spaniolă în aceste șase luni și în al treilea rând voi vorbi despre un pachet de inițiative imediate, individuale, care, prin care vom consolida cooperarea polițienească în Uniunea Europeană. Mă voi referi acum la primul bloc, și anume la inițiativele pe care trebuie să le elaborăm în aceste șase luni, deoarece se regăsesc pe agenda europeană. Programul de la Stockholm, în primul rând, care a intrat în vigoare. Comisia trebuie acum să-i prezinte Consiliului planul de acțiune pentru programul de la Stockholm. Consiliul se va ocupa probabil de acest lucru în următoarele șase luni. Noi am vrea ca planul de acțiune să fie aprobat în aceste prime șase luni din 2010 și vreau să vă spun acum, cum voi face și ulterior, că dorim să colaborăm pentru că acest, pentru că acest plan de acțiune să reprezinte interesele Consiliului, dar și ale Parlamentului. De asemenea, va trebui să evaluăm Pactul European de Imigrare și Azil în aceste șase luni. Pact adoptat în 2008 nu ține neapărat direct de ministerele de interne, ci de integrare, iar uh, ministrul ce va face o prezentare detaliată. Președinția spaniolă, de asemenea, trebuie să continue anumite dosare legislative mai ales cele care se referă la implantarea, punerea în aplicare a sistemului comun de azil și a sistemelor europene de informare, SIS și VIS. În ceea ce privește sistemul comun de azil, putem să fim mulțumiți deoarece s-a ajuns la un acord între Consiliu și Comisie pentru a instala Biroul European de Azil și asistență. Formalitățile practic s-au uh, încheiat și putem presupune că în următoarele șase luni în Malta își va putea deschide porțile acest birou pentru azil. De asemenea, trebuie să fim mulțumiți în uh, ceea ce prește programul de readmisie iar împreună cu Parlamentul vom face tot posibilul pentru a avea un program specific în această privință. Știm că lucrările sunt deja avansate. Am vrea de asemenea să lucrăm și în ceea ce privește celelalte directive și regulamente care afectează sistemul comun de azil. Suntem conștienți că lucrurile au avansat în mod diferit și e clar că nu putem aproba totul în aceste șase luni, însă am vrea ca discuțiile să înainteze pentru că astfel colegii din Belgia și Ungaria să poată stabili definitiv acest pachet de măsuri care ne va permite să ducem la bun sfârșit programul de la Stockholm și pentru că în 2010 să avem acest sistem comun de azil. Există două dosare îndelungate la Consiliu SIS-2 și VIS. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine sistemul SIS-2, știți că acesta are acum anumite greutăți. În momentul de față are loc evaluarea funcționării acestui program, evaluare stabilită anul trecut, iar în iunie va avea loc o altă evaluare. Dacă aceasta nu va fi pozitivă, vom avea două luni la dispoziție pentru a-i prezenta Consiliului uh, Uh, sugestii pentru a vedea dacă vom schimba sistemul sau vom rămâne cu sistemul SIS-2. Eu am, aș dori să se soluționeze toate problemele existente și în orice caz vom informa Parlamentul în legătură cu toate progresele făcute la Consiliu. E o inițiativă a Comisiei în ceea ce privește acest sistem de informare. În ceea ce privește sistemul de vize, VIS, menit să îmbunătățească politica de vize și să asigure transparență. Deci acest sistem va intra în uh, funcțiune la sfârșitul anului și sperăm că, acel, că dificultățile pe care le are SIS-2 să nu afecteze și sistemul VIS. Îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră să vă informez în mod uh, regulat în legătură cu progresele realizate la acest program. Aș vrea de asemenea să vă semnalez faptul că prin tratat suntem obligați să înființăm un comitet de siguranță, de securitate internă pentru a înlesni cooperarea la nivel european. Președinția spaniolă acordă o importanță deosebită acestui comitet și am dorit ca acesta să-și înceapă funcționarea în aceste șase luni. Este un organism cheie pentru a asigura eficiența tuturor instituțiilor care se ocupă de securitate la nivel european. Dorim deci ca acest comitet să își înceapă activitatea în aceste șase luni. Acestea sunt inițiativele care țin de agenda europeană. Mă voi referi acum la cel de-al doilea bloc, și anume la inițiativele pe care președinția spaniolă le consideră strategice în aceste șase luni. Prima inițiativă se referă la strategia de securitate internă. În aceste șase luni dorim să aprobăm un document privind strategia de securitate internă, strategie care este menționată deja în programul de la Stockholm. În ce consistă această strategie și ce dorim să conțină aceasta? Este un document simplu, concis, în care se explică clar cetățenilor, în primul rând, care sunt riscurile și amenințările cu care se confruntă toate țările europene, e vorba de amenințările și riscurile comune la nivel european. Al doilea rând, vrem să le explicăm cetățenilor ce progrese s-au făcut uh, la nivel instituțional în acești ani pentru a face față acestor riscuri și amenințări. Mă refer la crearea Europol, Eurojust, la înființarea Frontex, agenției Frontex și a coordonatorului pentru combaterea terorismului. În acest document de strategie trebuie să se regăsească bazele modelului de securitate european. Vom uh, pune la oaltă, în primul rând, principiile și valorile care constituie acest model, începând, bineînțeles, cu respectarea libertăților individuale și a drepturilor fundamentale. În al patrulea rând, credem că această strategie de securitate internă ar trebui să prezinte cele 10 linii de lucru de la instituțiile europene pentru a face față riscurilor și amenințărilor. Pe scurt, vrem să îi apropiem pe cetățenii noștri este structura instituțională pe care am creat-o de-a lungul timpului în Europeană pentru a le îmbunătăți securitatea. Vrem ca cetățenii să înțeleagă strategia noastră de securitate și vom încerca ca aceștia să știe că îngrijorările lor și problemele lor se regăsesc în modul de funcționare al instituțiilor. Un al doilea, în al, ceea ce privește aceste inițiative strategice, vrem să dăm un nou imbold relațiilor transatlantice, atât de importante pentru securitatea Uniunii Europene. Recent uh, am văzut uh, riscurile comune, cunoașteți uh, atentatul ratat de la Detroit, care ne-a atras atenția ceea ce privește sistemelor noastre de securitate. Încă o dată am văzut că terorismul radical, islamist, e în continuare o amenințare. Și că flota noastră de avioane comerciale este practic amenințare, amenințată. La Toledo a avut loc un consiliu informal cu secretara de stat uh, Napolitano, cu responsabilii de, sigur, de securitate aeroportuară din Statele Unite ale Americii. Ideea este să creăm niște grupuri de lucru pentru a aborda această problemă concretă atât de îngrijorătoare pentru cetățeni. Vrem să îmbunătățim siguranța aeroporturilor, dar, dar și a avioanelor care decolează și aterizează, să avem un sistem mai bun de control al explozivilor, schimburi mai bune de informații, să analizăm mai bine informațiile, să avem o capacitate tehnologică mai bună și o schemă de o cooperare mai bună cu țările terțe din care provin multe din aceste riscuri. Dorim ca nu doar în privința terorismului islamic să ne consolidăm relațiile cu SUA. Dorim să avem mai multe relații, să îmbunătățim relațiile care țin de combaterea delinvenței transnaționale, a crimei organizate la nivel internațional și pentru asta vom organiza o serie de reuniuni o reuniune a ministrilor de justiție și interne din UE și SUA, care va avea loc în aprilie, când vom propune un uh, set de măsuri cu un obiectiv unic pentru a avea un spațiu de libertate și justiție și securitate transatlantic mai sigur. Mă voi referi acum la cel de-al treilea bloc de chestiuni despre care vom discuta și pe care le vom pune în practică în, această, în acest semestru și anume inițiativele menite să îmbunătățească cooperarea operativă, deci cooperarea dintre forțele noastre de securitate. Vom aborda în primul rând formulele de cooperare. Știm cu toții că pentru a exista cooperare între diferitele forțe polițienești, e nevoie de încredere reciprocă. Și pentru a crea această încredere, trebuie înlesnită munca în comun și operațiunile desfășurate în comun. Vom face aceasta pentru a înlesni crearea de echipe comune de acțiune, așa cum prevede și decizia de la Prüm, Vom încerca să înlesnim schimbul de informații între forțele de poliție și vom pune pe picioare un program Erasmus pentru poliție, un program pentru ca experiențele pe care le avem în învățământul superior să fie aduse la cunoștința forțelor uh, polițienești. Va fi un schimb de studenți și de profesori. Sunt trei inițiative menite să consolideze cooperarea polițienească. Vrem de asemenea să consolidăm această cooperare și în multe domenii de acțiune zilnică, de exemplu în ceea ce privește combaterea terorismului, a criminalității, a crimei organizate, a traficului de narcotice. Sunt patru probleme fundamentale. Am vorbit deja despre terorism și despre relația cu SUA. Aș vrea să vă spun acum că în timpul președinției noastre vom uh, urmări de aproape strategiile noastre și planurile de acțiune pentru a combate acest fenomen în Uniunea Europeană. Mă refer la controlul de explozibil, la dezvoltarea, la elaborarea unui sistem de alertă precoce între diferitele țări. Mă refer de asemenea la înființarea unui sistem pentru a avea o trasabilitate a comerțului cu, cu explozibili. Vom crea de asemenea echipe multidisciplinare antitero cu țări terțe care sunt implicate în acest domeniu și vom încerca să generăm mecanisme de coordonare între diferitele centre de coordonare antiteroriste în domeniul uh, luptei împotriva terorismului. Aș vrea de asemenea să vă spun că vom uh, avea un schimb de bune practici în ceea ce privește lupta împotriva radicalizării și a recrutării de teroriști. Există o strategie europeană, există programe în diferitele țări, țări care încearcă să elaboreze măsuri uh, interesante pe care cred că ar trebui să le împărtășim cu ceilalți. În ceea ce privește crima organizată, toate datele Europol arată că pe lângă terorism este principala amenințare. Noi vom ocupa de crima organizată în acest semestru, vom combate delinvența pe internet, vom încerca să uh, facem fața spălării de bani, ne vom ocupa de administrarea și plasarea activelor financiare care provin de pe urma acestei lupte. Vom uh, colabora de asemenea cu țări și agenți din zone cheie pentru noi, cum ar fi Balcanii Occidentali, Senegal și America Latină. Vom sprijini Europolul și, de asemenea, vom încerca să facem față delinvenței organizate prin eforturile de prevenire. Vom avea două inițiative pentru preîntâmpinarea delinvenței. E vorba de minori și de femei și, de asemenea, în ceea ce privește delinvența juvenilă, vom avea o inițiativă specială. Deci, pe de o parte minori și femei, pe de altă parte delinvența juvenilă. În ceea ce privește imigrația. Dorim să aprofundăm abordarea integrală pe care o presupune pactul asupra imigrării, să avem relații mai bune cu țările de origine și de tranzit, să încercăm să încurajăm uh, imigrația legală și, de asemenea, să încercăm să avem o politică integrală a imigrării care să țină cont de dezvoltare. Frontex, de asemenea, va fi uh, consolidată și credem că merită mai mult sprijin din partea Comisiei și a Consiliului pentru a-și îndeplini mai bine sarcinile. Ne vom ocupa de asemenea de tot ceea ce ține de lupta împotriva falsului în acte și uh, a imigrației ilegale. Voi încheia acum. E clar că și traficul de droguri va fi o problemă de care ne vom ocupa. Există anumite platforme în această privință care funcționează în zona Caraibilor, în Senegal, în Lisabona, în Toulon și la Acra. Vrem să consolidăm aceste platforme și vrem să facem tot posibilul pentru a combate o nouă rută a traficului de cocaină către Europa, rută prin, care trece prin Africa de vest. Dorim de asemenea să depunem eforturi în uh, ceea ce privește două teme care nu au fost suficient de analizate de către Consiliu. Mă refer la violența împotriva femeilor, o problemă pentru toate țările din Uniunea Europeană, cu, to- cu toții ne-am uh, implicat și cred că ar trebui să ne gândim împreună ce putem face. Celălalt domeniu este protecția civilă, mă refer la prevenirea incendiilor și, în ultimul rând, aș vrea să mă refer la siguranța rutieră și la schimbul de practici necesare pentru a îmbunătăți situația de pe drumurile și șosele noastre. Aceasta a fost o prezentare a programului președinției spaniole, un program ambițios, însă în același timp realist. Și pentru a încheia, aș vrea să reiterez ce am spus la început. Noi vom încerca să elaborăm acest program colaborând cu Comisia, cu statele membre și mai ales cu Parlamentul European, în fața căruia mă aflu astăzi. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați! Gracias, ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Începe acum turul de întrebări și de răspunsuri. Am o listă deja foarte lungă. Mulți membri ai comisiei au cerut uh, timp de vorbire. Deci timpul maxim pentru întrebare și pentru fiecare răspuns va fi de două minute. Vă reamintesc, dacă vom putea fi cât mai succinți, cu atât mai bine, deoarece astfel uh, mai mulți deputați vor putea interveni. Domnul Diaz de Mera, prima întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Vă urez uh, mult succes în timpul președinției spaniole. Programul de la Stockholm și planul de acțiune două obiective principale. Domnule ministru, aș vrea câteva precizări în legătură cu structura Comitetului de Securitate Internă. O altă prioritate a Spaniei este cet sunt cetățenii europeni și lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Însă să nu uităm și alte victime, și anume victimele terorismului. Domnul Baro și-a luat un angajament în acest sens uh, și um, dorim ca într-adevăr să existe, să se facă acea carta victimelor terorismului. Domnule ministru, avem trei probleme grave. Nu toate sunt de competența dumneavoastră. Mă refer la SWIFT, la PNR și la scanerele corporale. Ce credeți despre aceste lucruri? În ceea ce privește dimensiunea internă, uh, sunt de acord cu ideea de a crea echipele comune de cooperare polițienească, însă știți că pentru asta e nevoie de unanimitate la Consiliu. Cum credeți că veți reuși ca aceste echipe să fie operative? Iar în ceea ce privește Europolul, domnule ministru, vă rog ca prin Parlamentul European să treacă tot ceea ce ține de acest Europa, ă, această agenție. Uh, domnul Kirkhope, doamna Intveld, uh, eu însumi am prezentat o cerere în acest sens. Aș vrea să știu de asemenea cum va fi reformat regulamentul uh, acestei instituții, să vedem cum cheltuiește cele 83 de milioane. În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, Europolul, avem centrul de coordonare. Vă rog să face tot posibilul pentru ca în Europa lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. În ceea ce privește SIS și VIS, domnul Carlos Coelho, care cunoaște cel mai bine aceste sisteme, va pune o întrebare. Domnule ministru, vă rog de asemenea să vă ocupați de tot ceea ce ține de criminalitatea pe internet, de spălarea de bani și uh, de pedofilie. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Domnule ministru, puteți răspunde. Nu cred că am cum să răspund în două minute la toate întrebările care mi-au fost adresate. Aș avea nevoie, cred, de două ore, deoarece domnul Diaz de Mero practic a trecut uh, prin toată intervenția mea. Deci vă rog să fiți cât mai binevoitor față de mine. În ceea ce privește Comitetul de Securitate Internă, nu știm exact cine va constitui acest comitet COSI. Părerea mea personală este că uh, responsabilii de poliție de la nivelul cel mai mare ar trebui să facă parte din acest comitet. Și eu cred că ar trebui să suprimăm acea task force a directorilor general de poliție, care de altfel nu prea a servit la nimic. Acest nou comitet este o șansă mare pentru a garanta cooperarea operativă. Asta nu înseamnă că va fi un comitet operativ, nu. Va garanta cooperarea și va garanta acțiunile uh, în comun ale instituțiilor la care v-ați referi, Frontex, Europol și coordonator. Deci vom avea o șansă pentru că această cooperare, într-adevăr, să primească un impuls. Deci ideea nu este să creăm un organ care să funcționeze într-un domeniu unde există deja organe. Vrem un organ care să aibă niște membri responsabili care să poată asigura operativitatea. În ceea ce privește victimele terorismului, sunt de acord cu dumneavoastră. Din lipsă de timp nu am făcut o trimitere specifică la această temă pe care o cunoaștem uh, foarte clar uh, noi doi. Uh, Țara noastră a suferit foarte mult de pe urma terorismului, întreaga Europa de altfel. Și vom face tot posibilul pentru a-i nu uita pe acești oameni. Acum, în ceea ce privește SWIFT și scanerele corporale. SWIFT este un dosar care ține de Ministerul Muncii. Ministerului Justiției, mă scuzați, spune domnul Rubalcava. A fost o scăpare. Eu cred că ar fi responsabil, lipsit de responsabilitate să nu vă spun ce cred eu ca ministru de interne. Înțeleg foarte bine că există divergențe, știu că Parlamentul European are multe dificultăți, Înțeleg de asemenea faptul că Parlamentul dorește să analizeze în profunzime această chestiune, să vadă ce se întâmplă. Vă rog doar să vă gândiți la două lucruri. În primul rând, la utilitatea acestui acord, pentru a combate delinvența și mai ales uh, terorismul. Este un acord util și nu avem cum să ne permitem să nu avem un astfel de acord în domeniul uh, securității interne. În al doilea rând, Comisia, înainte de președinția spaniolă, dar eu mă simt uh, responsabil de această cerere, deci s-a cerut un regim provizoriu de 9 luni pentru ca Parlamentul să analizeze sistemul actual și să poată crea astfel un uh, acord definitiv în care să se afle toate măsurile de prevenție și toate clauzele uh, necesare într-un astfel de acord. În al treilea rând, vreau să vă spun că e un tratat cu partenerii noștri pentru a combate crima organizată, delinvența și terorismul internațional. Un acord cu partenerul nostru principal, Statele Unite ale Americii. Știți că situația acolo este delicată în momentul de față și cred că ar trebui să ținem cont și de acest lucru când vom lua o decizie. Repet, nu este o temă de care mă ocup eu direct, însă vă rog să înțelegeți uh, cerința făcută de ministrii de interne la Toledo și anume să avem această perioadă provizorie de 9 luni, știind că este o perioadă provizorie și, bineînțeles, pentru tratatul definitiv, pentru acordul definitiv, Parlamentul se va implica direct, deoarece Parlamentul reprezintă îngrijorările și temerile cetățenilor care vor să fie siguri, însă în același timp vor să-și protejeze viața personală. În ceea ce privește PNR, Știți că există un acord cu Statele Unite ale Americii. Ministrii de interne doresc să înființeze un astfel de registru cu numele călătorilor la nivel european. Deci e bine să avem un registru cu SUA, lucru care va fi discutat de altfel de Parlament. Să din punct de vedere al securității e un element esențial. Și bineînțeles vom analiza registrele corespunzătoare, vom vedea ce limite vom avea, ce clauze de salvgardare, ce uh, condiții pentru ca echilibrul între libertate și securitate să se mențină, așa cum s-a întâmplat în Uniunea Europeană. După cum spuneam la începutul uh, intervenției, acest echilibru delicat pe care l-am menținut cu atâta tărie este practic caracteristica principală a Uniunii Europene, atât de importantă pentru noi. Acum, în ceea ce privește scanerele corporale, eu cred că ar trebui să așteptăm cele trei rapoarte pe care le elaborează Comisia pentru a analiza eventuala utilitate a acestora, să vedem ce pot face acestea și ce nu pot face. În al doilea rând, să se vadă care este compatibilitatea acestora cu drepturile individuale, mai ales cu dreptul la intimitate și, în al treilea rând, să vedem influența acestor scanere asupra sănătății cetățenilor. Odată ce vom avea aceste trei rapoarte, vom avea o dezbatere liniștită, chipzuită și vom vedea dacă vom ajunge la un acord în această privință. În ceea ce privește celelalte teme, sunt de acord cu domnul Diaz de Mera. În ceea ce privește Frontex-ul, vom discuta probabil mai târziu, mai mult. Doamna Kinga Göl, Cons. Köszönöm szépen. Örömmel hallottam miniszter úr elkötelezett. Mulțumesc. E o, e o adevărată plăcere să văd că domnul ministru și-a luat niște angajamente atât de clare pentru a îndeplini programul de la Stockholm. Președinția spaniolă este prima care va funcționa ă, cu tratatul de la Lisabona într-un trio cu Belgia și Ungaria. Deocamdată am avut o cooperare foarte fructuoasă și sunt sigură că și celelalte două președinții vor continua programele dumneavoastră. Am niște întrebări în legătură cu vizele. În primul rând, s-au făcut progrese considerabile pentru ca toate statele europene să aibă aceeași reciprocitate de vize cu SUA și Canada. Însă putem spune că uh, s-au făcut și pași înapoi, deoarece Canada a impus uh, obligativitatea vizelor către Republica Cehă. Aș vrea să știu ce intenționează să facă președinția spaniolă în acest sens pentru a împiedica probleme de acest uh, tip pe viitor. O a doua întrebare acum mă refer la vizele pentru țările din parteneriatul de răsărit. Ce negocieri ați început în acest domeniu? Domnule Diaz de Mera, foarte pe scurt. După cum știți, politica de vize de asemenea este o competență strictă a JAI. A, nu este o competență strictă a JAI, ministerele de externe de asemenea sunt implicate, deși noi suntem consultați pentru a introduce o anumită flexibilitate. În ceea ce privește vizele cu Canada și SUA, există în continuare cinci țări din UE care au un regim inacceptabil în ceea ce privește SUA. Mă refer la cel visa waiver. Dorim, de asemenea, dorim, bineînțeles, ca aceste țări să aibă același regim ca și celelalte. De asemenea, ni se pare inacceptabil faptul că cetățenilor cehi li s-a impus uh, viza pentru Canada. La ultimul Consiliu de Ministri din noiembrie de anul trecut, am ajuns la un acord al Consiliului de Ministri pentru a-i cere Comisiei să intervină urgent pe lângă această țară, pe lângă Canada, pentru a înlătura această discriminare pe care nu avem cum să o acceptăm. Mulțumesc, doamna Sofie Veld. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru cuvintele noastre introductive. În primul rând, aș vrea să salut uh, alegerea priorităților și anume um, combaterea violenței împotriva femeilor. Acest lucru este foarte bun. Cu toate acestea, am câteva întrebări critice. Unele se referă la PNR și SWIFT. Parlamentul European a adoptat cu aproape cu unanimitate o rezoluție privind PNR în noiembrie 2008 și a cerut Consiliului câteva explicații, explicații pe care până acum nu le-am primit. Cred că este de aceea prematur să reluăm acest proiect înainte de a avea niște răspunsuri. În ceea ce privește SWIFT, ați subliniat utilitatea a datelor SWIFT noi încă așteptăm informații referitoare la această utilitate, pentru că oh, noi am stabilit aceasta drept condiție pentru a oferi votul nostru în plenară peste două săptămâni. Și am înțeles că singurele documente pe care le vom primi sunt anexele la acord pe care le putem consulta numai în clădirea Consiliului într-un spațiu uh, de siguranță. Cred că aceasta nu susține buna cooperare între instituțiile noastre. În ceea ce privește calendarul, acordul cu Statele Unite va intra în vigoare provizoriu la 1 februarie. Consiliul a așteptat până în ultima secundă pentru a cere Parlamentului European acordul său. Noi am solicitat în mod oficial Consiliului să amâne intrarea în vigoare a acestuia și mi s-a spus că acest lucru nu se va întâmpla. Și eu aș vrea să știu de ce, pentru că noi avem doar 5 zile la dispoziție și nu avem acces la toate informațiile necesare pentru a lua decizia noastră. Și nu cred că acesta este un start bun în ceea ce privește cooperarea noastră privind tratatul de la Lisabona. Și ultima întrebare este de o natură diferită. Uniunea Europeană se pregătește să semneze um, accesul la um, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Câteva state refuză să recunoască autoritatea Curții din Strasbourg în ceea ce privește cazurile separării între stat și biserică. Și cred că Spania a confirmat a acceptul său uh, vis-a-vis -vis de um, această curte. Vă rog, domnule ministru. Agradezco el apoyo. Mulțumesc. Aș vrea să vă sprijin pentru faptul că ne sprijiniți în ceea ce privește violența împotriva femeilor. În ceea ce privește PNR-ul, acum avem un acord provizoriu cu SUA și cu Australia. E provizoriu, Parlamentul va trebui să discute acest acord. Miniștrii de interne, de asemenea, vor trebui să discute, deși ține de Ministerele de Justiție. Uh, deci va trebui să discutăm, să vedem dacă vom avea un PNR european. Vom vedea ce date vor fi introduse, ce limitări, ce mm, condiții. Prin urmare, aceste noi registre vor fi discutate aici. Iar acordul cu SUA de asemenea va trebui dezbătut, deoarece e provizoriu și dacă e să avem la un moment dat un uh, registru european, o vom face, bineînțeles, cu acordul explicit al Parlamentului. Cât despre SWIFT, am spus că nu este un dosar care ține de Ministerul de Interne. Eu m-am limitat să mă exprim în legătură cu utilitatea acestui uh, schimb de date. Utilitate clară, de altfel. Deci nu știu exact care sunt condițiile materiale în care Parlamentul a fost rugat să adopte și să voteze acest sistem SWIFT provizoriu. Vreau să vă spun însă încă o dată așa cum știți și dumneavoastră, stimată doamnă, este vorba despre este vorba de un acord provizoriu de 9 luni care prelungesc uh, acest program care a început în 2006. Deci vrem să prelungim câteva luni această colaborare cu SUA atât de relevantă pentru securitate și în aceste luni vom încerca împreună să facem față tuturor reținerilor și temerilor pe care le au parlamentarii și care oglindesc temerile cetățenilor de altfel. Va trebui să avem un bun program de schimb de date și e un program util pentru securitatea noastră. Domnul Romev are cuvântul acum. Vă mulțumesc! În mod logic vreau și eu să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră și mă voi axa pe trei teme. În primul rând, un element clar. Vreau ca dumneavoastră să înțelegeți acest mesaj, să nu-mi dați neapărat un răspuns. Mă refer la SWIFT. La Consiliu trebuie să fiți conștienți de un lucru și anume poziția pe care o veți avea va constitui un precedent. Asta așteptăm de la Consiliu și ministrilor de justiție vrem să le transmitem uh, un lucru, și anume că nu vom face progrese atâta timp când nu va exista o decizie a Parlamentului referitoare nu doar la conținut, ci și la proces. Deci este un element important. Cea de-a doua axă se referă la o responsabilitate mai directă a dumneavoastră, și anume toate chestiunile care țin de securitate și imigrație. Și vreau să-mi uh, exprim regretul că de multe ori aceste două teme sunt puse la oaltă. Nu înțeleg de ce, deoarece sunt complet diferite. Una din consecințele pe care le vedem legate de gestionarea imigrației este că se creează acest sentiment fals de uh, nesiguranță. Și uitați-vă ce s-a întâmplat, uh, de exemplu, la o anumită primărie din Italia. Sunt probleme îngrijorătoare, deoarece se amestecă două lucruri diferite aici. Deci, din punct de vedere al gestionării fluxurilor migratorii, pactul este un pact prea marcat de măsurile de securitate. Deci trebuie să avem, în primul rând, o gestiune juridică, niște mecanisme juridice, care deocamdată lipsesc. În ceea ce privește acum politica de azil, e o propunere pe care aș putea avea. Credeți că apărătorii drepturilor omului ar trebui să primească vize sau nu? Este un element care trebuie recunoscut de Consiliu, lucru care încă nu a fost făcut. Și acum, coordonarea între forțele polițienești. Ați vorbit despre uh, coordonarea între statele membre. Ce se întâmplă cu țările în care poliția este oarecum descentralizată și nu are o structură asemănătoare cu cea din alte țări? cum să nu, domnule Romeva, notez uh, pozițiile pe care le-ați prezentat, de altfel le și cunoșteam. Eu sper ca ministrul de justiție mâine să vă dea niște răspunsuri uh, complete. Deci vă spun, eu nu cunosc datele materiale din acest dosar. Cât despre securitate și imigrație și corelarea dintre acestea. În prezentarea mea v-am spus cum intenționez eu să abordez imigrația. Trebuie să existe o politică europeană în domeniu. În tratat uh, se stabilește acest lucru și, după părerea mea, trebuie să fie o politică cu caracter uh, general, global. Deci cele trei elemente legate de imigrație trebuie abordate și anume să avem în vedere imigrația legală, nevoile pe care le are Uniunea Europeană de mână de lucru și, de asemenea, faptul că țări din afara Europei au nevoie de persoane care sunt trimise în Europeană. Al doilea rând, combaterea imigrației ilegale, deci nu avem cum să combatem acest fenomen doar dacă ne închidem uh, frontierele. Trebuie să colaborăm cu țările de origine și de tranzit și nu putem colabora decât dacă le dăm niște șanse reale de a veni în Europa. Și în al treilea rând, relația, legătura între imigrație și dezvoltare. Deci sunt trei elemente care trebuie să se regăsească în această politică globală și care țin de diferite departamente. Combaterea imigrației ilegale trebuie să se facă prin prisma celorlalte, celorlaltor două elemente. Deci nu avem cum să convingem aceste țări de origine și de tranzit să ne ajute și să combată pe loc acest fenomen dacă, în schimb, nu asigurăm o imigrație legală și, nu, și dacă nu facem eforturi pentru dezvoltarea acestor țări. Aceasta este proiecția politicii noastre. Știu că nu are mult de a face cu securitatea clasică. Tocmai ați spus despre dezbaterea legată de primăria de la Vic din Spania. Știm că există multe temeri politice, cărora însor, însă trebuie să le facem față și să nu ajungem la xenofobie. Cât despre problematica azilului, nu este o temă pe care să o cunosc. Iar în ceea ce privește cooperarea polițienească, știți care e poziția mea. În Parlamentul Spaniol s-a discutat de foarte multe ori. E vorba de colaborarea între Poliția Federală și polițiile naționale, să spunem așa, pentru ca toată lumea să le înțeleagă. Vă mulțumesc. Domnule Tavares. Bună ziua, domnule ministru. Una pregunta în... Bună ziua, domnule ministru. O întrebare în portugheză de data aceasta. Într-adevăr, de, de fapt e vorba de două întrebări în legătură cu libera circulație. În primul rând, în spațiul transatlantic și, în al doilea rând, în spațiul european. Domnul ministru a vorbit de o cooperare consolidată cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului și evident că cetățenii europeni înțeleg că pentru a face față uh, terorismului internațional este nevoie de o cooperare tot internațională. Însă, Trebuie ca uh, Statele Unite să își dovedească și ele încrederea în noi, tocmai punând în comun listele de pasageri. Listele negre uh, de pasageri sunt puse în comun, dar nu, uh, europenii nu au acces la toate informațiile și fac în numele cetățenilor europeni un apel ca să aflăm ce este pe aceste liste negre americane. Apoi, în legătură cu circulația în spațiul european. E vorba de o libertate esențială pentru Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu poate să fie vorba de o libertate abstractă, e vorba de o libertate care trebuie să fie concretă și e nevoie de măsuri concrete. Este vorba de familii, de situația unor cupluri care se află, să zicem, în Spania sau în Portugalia, cupluri de același sex. Și vreau să știu ce va face domnul ministru pentru a asigura mobilitatea în spațiul european. Trebuie să așteptăm oare ca această libertate să fie recunoscută nu prin reprezentanții statelor membre, ci prin procese la tribunal? În ceea ce privește SWIFT, domnule ministru, eu aș vrea să spun că nu e vorba de uh, o situație provizorie, este vorba de un acord cu influențe practice și care va continua și după aceste 9 luni. Informațiile Uh, strânse vor uh, fi la dispoziția Statelor Unite timp de 5 ani și cred că este foarte important ca în dezbaterea SWIFT să, uh, se, să nu se mai spună întotdeauna că e vorba de un acord provizoriu, pentru că efectele vor fi irreversibile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Sí, muy, muy, muy brevemente. Le pido disculpas porque... Scuze, domnule Tavares. Din păcate a trebuit să ascult uh, traducerea, n-am ascultat direct în portugheză și poate că am pierdut câte ceva. În ce privește cooperarea cu Statele Unite ale Americii, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, vă referiți la egalitate. Deci, cetățenii americani să fie tratați la fel ca și cetățenii europeni în SUA deci un tratament reciproc și să le cerem uh, americanilor ceea ce le cer și ei nouă. Foarte pe scurt. În SUA are loc o dezbatere privind revizuirea listelor negre de pasageri în SUA. Ar trebui să profităm de această ocazie pentru a le cere americanilor să revizuiască aceste liste negre și pentru cetățenii europeni Deci să avem posibilitatea de a face apel dacă cumva o anumită persoană a fost uh, inclusă în mod greșit pe această listă. Da, aveți dreptate, ei revizuie aceste, această listă, deoarece de asemenea încearcă să vadă ce anume a eșuat atunci când uh, a existat atentatul ratat de la Detroit. Capacitatea de analiză, programe, pro, probabil uh, a dat greș. Vă referați la libertatea de mișcare în ceea ce privește cuplurile și dreptul familiei. E drept că dreptul familiei nu este același peste tot, însă e clar că poziția mea în acest domeniu e ca și a dumneavoastră. Țara noastră, deci aș dori ca familia să fie așa cum este considerată în Spania, aceeași în funcție de dreptul spaniol. Însă e drept că libertatea de circulație e garantată fără discriminări și fără ca nimeni să fie exclus. Ultima întrebare se referea la SWIFT, însă nu am reușit să înțeleg totul. Nu vrem să cerem nimic irreversibil. Vrem să prelungim cu 9 luni ceea ce am avut timp de ani de zile și să ne luăm angajamentul ca în aceste 9 luni să revizuim ce s-a făcut și să definim un sistem definitiv, scuzați-mă că repet termenul. Știu că există suspiciuni rezonabile din partea Parlamentului European, există rețineri, e nevoie de transparență și e nevoie de echilibrul de care vorbeam. Aceasta este și rațiunea de a fi a Uniunii Europene la urma urmei, nu? Acest echilibru. Domnule Borgheț, aveți cuvântul. Grație, președinte. E... Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați abordat anumite puncte, cum ar fi combaterea terorismului, care reprezintă un mare pericol. De asemenea, ați prezentat un exemplu interesant un program Erasmus pentru poliție. Sigur că Europa trebuie să facă progrese pe această direcție. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte referitor la problema migrației. Combaterea imigrației ilegale, care este uh, importanța și semnificația acesteia pentru dumneavoastră? Există poziții directe ale președintelui Sarkozy care ar trebui să fie luate în considerare el în Parlamentul European uh, a spus foarte clar cum stau lucrurile, s-a referit la Italia și eu a trebuit să-l corectez cu acea ocazie, însă, sigur, Spania ține de țările care, ca și a mea, um, acest climat um, în care acest climat este cât se poate de sensibil, însă trebuie făcute afirmații cât se poate de clare. Care este politica europeană pe care o propuneți cât se poate de concret în ceea ce privește combaterea migrației ilegale? Domnule ministru? Pues, eh, trataba de explicárselo antes. Am mai încercat să explic acest lucru, deci am să vorbesc foarte pe scurt acum. Cred că împotriva imigrației clandestine trebuie să se lupte în cadrul frontierelor noastre. Frontierele noastre trebuie să fie consolidate, fie că e vorba de cele aeriene, terestre sau maritime. Sigur că cele maritime sunt cele mai dificil de apărat. Intervenția Frontex pe mare este mai complicată. Și uh, consecințele sunt foarte nefericite, pentru că cei care încearcă să imigreze pe această cale se pot înneca. Deci cred că trebuie să încercăm să împiedicăm intrarea acestor cetățeni în Europa fără acte, deci frontiere europene sigure. Sigur că un aspect ce nu trebuie uitat este cooperarea cu statele terțe și aici e vorba de două elemente fundamentale, politica de repatriere și combaterea imigrației ilegale în țările prin care trec rutele de imigrație ilegală sau țările sursă. Și am un exemplu care cred că reflectă foarte bine o practică pe care Europa trebuie să o păstreze. Este vorba de relația dintre Spania și Senegal. În 2006 am avut o mare problemă cu Senegalul pentru că peste 20.000 de senegalezi au venit la noi în țară și de atunci am dezvoltat o cooperare cu Senegal bazată pe trei elemente fundamentale. În primul rând le-am oferit posibilitatea ca senegalezii să vină să lucreze în Spania pentru că Spania are nevoie de acești lucrători. În al doilea rând, am încercat să controlăm frontierele și să dezvoltăm cooperarea în acest sens cu Senegalul. Și uh, prin aceste programe am uh, reușit să avem o cooperare foarte eficientă cu Senegalul în combaterea imigrației ilegale. Este vorba de faptul că țările respective trebuie să accepte cooperarea cu Europa, să accepte fondurile și să accepte și uh, repatrierea acestor imigranți ilegali. Pentru că uh, cei care vin ilegal sunt, uh, nu sunt bine primiți, dar cei care vin legal sunt bineveniți la noi în țară. O uh, să trecem acum la urmă, a doua rundă de intervenții. Prin sistemul DONT vom acorda cuvântul celor din diferitele grupuri politice prezente și apoi comisiei. Uh, Însă uh, e clar că acest subiect a stârnit foarte mare interes și lista celor care au cerut cuvântul este foarte lungă. Dacă vom continua cu această metodă, foarte mulți vor fi nemulțumiți. Deci eu vă propun să schimbăm metoda și să dăm cuvântul câtor mai mulți membri cu putință și de aceea vă propun să facem acum o rundă de întrebări de câte un minut, rând pe rând. Vom fi foarte stricți în uh, cronometrare ca să poată să răspundă domnul uh, ministru la toate întrebările după ce le va asculta. Și deci rog să dea domnul ministru un răspuns comun, cred că este cea mai bună cale de a proceda. Doamna Latford, în punct de procedură, nu știam dacă ați inclus și vorbitorii de la ALDE în sistemul de HON. Doamna Hindveld a vorbit ca vicepreședintă? Nu, a vorbit în numele grupului liberal. I-am dat cuvântul ca prim membru de la grupul ALDE. Așadar, trebuie să continuăm un minut fiecare și am să fiu foarte strict. În primul rând, domnul coelio. Un minut, por favor. Obrigado, senhor Presidente. Senhor ministro, gostei... Domnule ministru, m-a făcut mare plăcere să aud uh, discursul dumneavoastră și să aud că ați menționat proiectul de uh, securitate sporită pentru cetățeni, ceea ce uh, Uh, nu trebuie să pericliteze libertatea cetățenilor. Vreau să vă urez mult noroc pentru președinția aceasta și trebuie să vă spun că sunt foarte preocupat de uh, frontierele externe, care sunt o condiție a liberei circulații în cadrul Europei. În legătură cu SIS am o propunere concretă. Cred că în timpul președinției spaniolă, spaniole va fi posibil să se ia o hotărâre în legătură cu SIS. Dar dacă Uh, SIS-2 va eșua? Are președinția spaniolă un program alternativ? Señor Coelho. Señora... Mulțumesc, domnule Coelho. Doamna Romero López. Presidente, eu también quería darle la bienvenida al ministro del Interior. Sí. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Domnule ministru, ne-am dat seama că coordonarea polițienească și judiciară e la începuturi în Uniunea Europeană și ne confruntăm cu amenințări globale. Pe de altă parte, tratatul de la Lisabona îi creează un spațiu de justiție și libertate. Statele membre trebuie să combată terorismul respectând uh, statul de drept. De asemenea, avem și acordul transatlantic, unde lipsesc anumite garanții legate de terorism. Asta e problema pentru noi. Întrebarea mea ar fi, e posibil că această coordonare, care practic e o sumă a tuturor politi- politicilor polițienești, ar putea aceasta să se facă într-o strategie comună, eventual să creăm o instituție, vreun comitet, o instituție care să pună la oaltă eficiența polițienească și, cea, și cea judiciară, pentru a avea o abordare globală împotriva acestui fenomen. Doamna Latford. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș vrea să adresez aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Malmström la audiere. Dânsa mi-a dat un răspuns pozitiv și anume că a fost de acord să revizuiască întreaga listă de instrumente pe care le avem la dispoziție pentru colectarea datelor și pentru supraveghere în Uniunea Europeană la frontiere și dumneavoastră vă angajați să faceți același lucru, pentru că în ultimii ani pur și simplu ne-am luptat pentru a trece fiecare nouă propunere și nu avem un, o foaie de parcurs referitoare la direcția în care ne îndreptăm. Când vom avea suficiente date colectate? Care este obiectivul final? Când putem spune că avem suficient? Avem suficiente informații referitoare la oameni? Nu mai avem nevoie de mai multe. Ce trebuie să facem este să uh, relaționăm punctele și să folosim informațiile pe care le avem. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule ministru. Am uh, auzit multe dintre lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră referitoare la măsurile de siguranță, și la necesitatea de a avea măsuri de siguranță. Eu m-aș bucura dacă Consiliul ar exprima mai clar și ar susține cu fapte și cu um, rezultatele unor evaluări aceste măsuri pe care ni le-ar pune și nouă la dispoziție cu regularitate. Pentru mine acest lucru ar fi foarte important pentru ca noi, ca organ legislativ, să putem să acționăm în mod corespunzător și pentru a avea o imagine de ansamblu. Ceea ce îmi doresc din partea Consiliului este uh, ca acesta să aibă o abordare mai clară, să nu ne fie frică de um, atentatele teroriste, ci să stabilim ce trebuie să combatem, și anume crima organizată, infracționalitatea. Am auzit puțin despre acest lucru puține despre cum doriți să reduceți ratele de infracționalitate și combaterea infracționalității pe lângă măsurile de siguranță. Cum uh, doriți să faceți acest lucru? Mulțumesc, domnule Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș doresc să uh, abordeze, domnul uh, ministru, încă o dată chestiunea migrației ilegale. Au existat uh, diverse um, de localizări are modelelor și rutelor de imigrație. Acum trei acestea s-au uh, mutat din Canare către Malta, apoi către Grecia. Uh, vinerea trecută, o altă locație a fost uh, coasta Corsica au existat uh, aceste rute de tranzit care s-au mutat dintr-o parte în alta și acest lucru ne dovedește că um, aceste rute urmăresc veriga cea mai slabă și că uh, infractorii sunt mult înaintea noastră în ceea ce privește combaterea uh, infracționalității. De asemenea, frontierele externe sunt o, um, un punct de îngrijorare comun. Ce părere are președinția spaniolă referitor la acest lucru și ce doriți să faceți? Mulțumesc! Frau Schipel. Doamna Zippel? Ja, eine Rhetorik da o observație retorică referitoare la SWIFT. Statele Unite folosesc aceste date de 8 ani și faptul că până acum nu am primit niciun răspuns concret referitor la utilitatea acestui sistem ne spune, vorbește de la sine. O întrebare concretă referitoare la prevenție. Ați vorbit despre securitate internă, despre o strategie care, pentru, strategie care pentru mine nu este suficient de clară, dar am o întrebare concretă. Există o problemă și anume în uh, statele europene există persoane care propaghează această formă de crimă organizată și reușesc să recruteze tineri care să facă acest lucru. Nu este vorba numai despre cei din afara Uniunii Europene, ci și autohtoni care doresc să și să lasă formați în această direcție. Care sunt cauzele pentru care tineri europeni se lasă recrutați și formați în crimă organizată și care sunt consecințele unei um, strategii de securitate? Mulțumesc, domnul Bilbao. Eh, vă mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, pentru explicații. Vă urez mult succes. Ați spus că trebuie ca diferitele forțe de poliție să colaboreze, să schimbe informații pentru a putea lupta împotriva terorismului. Aș avea totuși o întrebare. De ce în argumentația dumneavoastră nu includeți definitiv protocolul uh, Schengen pentru... nu includeți uh, și Arceancea, poliția din țara Baștilor, pentru a face față fenomenului terorismului. Deci de ce nu poate acționa în aceleași condiții ca și Poliția Națională, Guardia Civil? E vorba de resurse umane, e vorba de securitatea acestei regiuni, nu? În al doilea rând, în protocolul de la Stockholm am inclus un amendament pentru a include victimele terorismului. Urmează să elaboreze o carte europeană pentru victimele terorismului și aș avea o întrebare. Ce victime ale terorismului vor fi incluse în această carte? Va, se va ține cont de experiența administrațiilor și de contribuțiile vic- asociațiilor uh, victimelor terorismului. Vă mulțumesc, domnul Bols. Thank you, <clears throat> uh, uh, President, and... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește politica comună a imigrației, dacă s-ar adopta, ar face să fie fără sens și necinstite promisiunile politicienilor din statele membre care vorbesc despre menținerea unor limite în domeniul imigrației, și, de asemenea, de rămânerea în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kinga Gal. Köszönöm a szót, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră v-ați referit la programul celor trei țări. După părerea mea, e o garanție fundamentală pentru ca pe termen lung să putem uh, pune în uh, practică toate inițiativele care țin de programul de la Stockholm. Mă bucur de asemenea că Pornind uh, de la strategia de, la securitate, de securitate, ați menționat nu doar lupta împotriva terorismului, ci și riscurile interne. Pentru a-i proteja pe copiii noștri, pe minorii noștri, uh, avem nevoie de acțiuni concrete, de exemplu în ceea ce privește utilizarea internetului și preîntâmpinarea violenței împotriva minorilor sau uh, a violenței uh, comise de minori. Deci și acesta este un domeniu în care ar trebui să facem eforturi, deoarece în uh, Uniunea Europeană, Europeană avem mari probleme în această privință. Doamna Angelili. Grazie, ministru, innanzitutto. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că în acest semestru doriți să uh, punctați și în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor. Doresc să abordez unul dintre punctele pe care le-a menționat și doamna Gal. Cu siguranță, doriți să vă implicați și la nivel legislativ, adică să propuneți uh, legi concrete împotriva abuzului sexual uh, al copiilor, pedofilia pe internet și așa mai departe. Este corect. De asemenea, doriți să prevedeți măsuri care se referă la siguranța internă și la distribuția sarcinilor statelor membre. De exemplu, mă gândesc aici la măsuri precum uh, repatrierea imigranților ilegali, pentru că, pe moment, anumite state au desfărit mai mult decât altele, tocmai pentru că admit imigranți. Dankeschön, uh, minister. Domnul Teuchler, mulțumesc că... Uh, bună ziua și din partea noastră, domnule ministru. Ați vorbit despre cooperarea de succes din Senegal în ceea ce privește migrația ilegală și problema refugiaților. Întrebarea mea este cum verifică Spania în cazurile individuale uh, cum sunt tratați oamenii în țara respectivă, pentru că dacă trimitem înapoi oameni către Maroc, se verifică ce se întâmplă cu ei acolo? Sunt trimiși cumva în deșert sau cum uh, se configurează colaborarea cu Marocul pe viitor? alte um, tabere de preluare și de admisie a uh, refugiaților și a imigranților ilegali. Cum sunt ele supravegheate? Le monitorizăm pentru că nu putem să lăsăm țări precum Malta singure să se lupte cu această problemă. Pe de altă parte și o țară singură și săracă poate să um, trateze oamenii cum trebuie. Nu este o chestiune care ține de bani, ci de tratamentul uman. Ana Jimenez Becerril, aveți cuvântul. Sí, eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Eh, muchas gracias por Vă mulțumesc. Um, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumesc pentru faptul că atunci când i-ați răspuns domnului Diaz de Mera, ați recunoscut eforturile pe care le depune Spania pentru a onora memoria victimelor terorismului. Uh, E ceva foarte necesar, deoarece victimele doresc ca noi să îmbunătățim uh, situația lor și să avem mai multe eforturi. De aceea eu uh, aș vrea să fac tot posibilul pentru ca această carte europeană a victimelor terorismului să fie într-adevăr uh, elaborată. Trebuie să ne bazăm pe protecția drepturilor victimelor terorismului și să ne bazăm pe dreptul acestora de a li se face dreptate, deoarece atâta timp cât uh, nu au acest drept vor fi practic la cheremul uh, politicienilor. Dacă, aș vrea să știu dacă vă luați același angajament ca și domnul Baro să faceți tot posibilul ca în timpul președinției spaniole să fie elaborată această cartă a drepturilor victimelor terorismului. Deci ce măsuri concrete se pot lua sau intenționează să ia președinția spaniolă pentru ca această cartă să devină realitate într-un viitor apropiat? Domnule Croceta. Onorevole Ministro, eu sinceramente la voglio ringraziare per il taglio. Domnule Ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților dumneavoastră mai ales pentru o evaluare care mi s-a părut foarte importantă și care a fost puțin abordată de noi în discuțiile uh, din cadrul Parlamentului European. Subiectul uh, referitor la crima organizată transfrontalieră. De multe ori vorbim despre terorism, despre victimele terorismului, însă eu doresc să le amintesc tuturor celor prezenți aici pentru a ști cu toții acest lucru, că în această sală stă sora unui judecător, domnul Baselino, un judecător care a fost omorât um, într-un atentat cu bombă, o bombă într-o mașină. Eu știu să apreciez, domnule ministru, faptul că dumneavoastră sunteți poate mai sensibil atunci când vorbim despre anumite subiecte. Când vorbim despre victimele terorismului, sigur că aceasta este o temă sensibilă, însă ar trebui să vorbim și despre victimele crimei organizate, pentru că este vorba și despre martorii aduși în fața instanței și nu putem vorbi despre aceștia fără să vorbim despre crima organizată. Închei imediat, trebuie să vorbim despre protecția victimelor, trebuie să vorbim despre martori care luptă și ei pe același front, pentru că Europa nu înțelege aceste lucruri atât de bine și nu este suficient de sensibilă la toate aceste teme. Viciute. Doamna Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponia ministrė, už jūsų pristatytos pirmininkė. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților președinției spaniole și să vă urez mult succes. Mă bucură faptul că printre aceste priorități ați menționat și combaterea violenței domestice, dar nu am auzit uh, nicio menționare a traficului de ființe umane. Traficul de ființe umane reprezintă o mare parte din uh, violența la adresa femeilor, pentru că femeile sunt foarte des vândute ca sclave și acest proces scapă de sub control și nu sunt sancțiuni deloc pentru că fetele și femeile sunt aduse din state terțe în Uniunea Europeană și vândute. Iar comerțul acesta se desfășoară între statele membre. Credeți că se face o cooperare suficientă între instituțiile de aplicare a legii? Ați spune că forțele de poliție din statele membre se ocupă în mod adecvat de această prință și ce măsuri aveți în vedere? Au trecut peste 15 minute de întrebări și toate exprimă neliniștile și prioritățile membrilor acestei comisii. Domnule ministru, cred că toată lumea se bucură că dumneavoastră ați ascultat și că ați luat notă, ați luat notă, dar cred că nimeni nu se așteaptă să dați un răspuns individual și amănunțit, pentru că uh, nu avem timp, dar vă rog să luați cuvântul și să faceți observațiile în legătură cu întrebările pe care le-am auzit. Mulțumesc, domnule președinte. Regret doar faptul că nu am reușit să-mi notez uh, numele multor uh, eurodeputați care au intervenit. Sunt nume cu care nu sunt uh, obișnuit. Domnul Lopez Aguilar a încercat să mă ajute, însă are un scris complet indescifrabil și degeaba a încercat să mă ajute, n-am înțeles nimic. În ceea ce privește SIS, în momentul de față se face evaluarea uh, modul în care funcționează SIS-2. Dacă evaluarea va fi pozitivă, se va face alta în iunie. Dacă nu, va intra în vigoare. Dacă evaluarea de acum sau cea din iunie va fi negativă, Consiliul se va gândi uh, la ce urmează să facă și va avea un termen de gândire de două luni. Asta e situația. În momentul de față se face această evaluare. Eu mi-am luat angajamentul să informez Parlamentul în legătură cu deciziile pe care le vom adopta. Inițiativa, în orice caz, vine de la Comisie. În ceea ce privește acum strategia antitero și coordonarea la care se referea doamna Romero, eu nu cred că e necesar să creăm structuri uh, imense. E mai bine să profităm de pe urma celor care există deja. E important ca informațiile să poată fi schimbate cu ușurință, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Și um, evenimentele recente ne arată că trebuie să existe un schimb mai mare de informații, să se analizeze mai bine datele, să se facă un schimb de experiență și de aceea eu am propus ca la nivel european să avem uh, un cadru de relații cu diferitele organizații de combatere a terorismului pentru a vedea cum putem analiza informațiile pe care le avem. O altă întrebare pe care mi-ați făcut-o dumneavoastră, îmi pare rău, nu vă rețin, nu v-am reținut numele. De multe ori există foarte multe informații. Ideea nu e să ai mai multe informații, ci să înțelegi informațiile pe care le ai. Deci e important ca aceste informații să devină utile. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt și anume că în domeniul securității competențele Uniunii Europene Uh, țin de riscurile comune. Însă există și alte elemente care afectează cetățenii viața lor de zi cu zi. Uh, afectează regiunile, comunitățile autonome, primăriile sau poliția locală. Structura delinvenților devine din ce în ce mai uh, puternică. De exemplu, hoții de buzunare uh, practic creează o mare, un mare sentiment de nesiguranță, însă nu Uniunea Europeană poate să intervină aici. E drept că atunci când se fură, de exemplu, dintr-o casă, se, sparge, se sparg vile, de multe ori în spate sunt rețele internaționale de delinvenți. Deci dumneavoastră m-ați uh, întrebat dacă putem uh, reacționa la nivel național într-un anumit cadru. Deci avem terorismul, însă există și multe alte lucruri care îi îngrijorează pe cetățeni și care îi afectează mai mult în uh, securitatea lor individuală. Aveți perfectă dreptate. E clar că și aceste lucruri mai mici, diferite de terorism, trebuie abordate. Însă nu avem cum să uităm de terorism. De multe ori uh, tindem să uităm și uitați-vă ce s-a întâmplat la Detroit. A fost un semnal de alarmă, am văzut că terorismul internațional nu e în scădere. Noi și Parlamentul trebuie să arătăm clar că riscul există în continuare și e un risc ridicat, lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. V-ați referit la Malta. Cunosc foarte bine programul de la Malta, știu situația din Corsica și vaporul care a ajuns în Franța acum câteva zile și știu foarte bine că rutele acestor mafii se schimbă. Ce poate face Uniunea Europeană? Să-și schimbe la rândul ei prioritățile. E drept că trebuie să discutăm cu țările care în momentul de față sunt țările de origine sau de tranzit, și trebuie să vorbim, să discutăm și cu țările care ar putea deveni uh, țări de origine sau uh, de tranzit. Se știe foarte bine că în zona mediterană, de exemplu, Spania tratează mai mult cu țările din uh, Africa de Nord și Occidentală. Presiunea este foarte mare acolo, prin urmare, fluxurile de migrație clandestină se mută către răsărit, către Libia și astfel este afectată mai mult Malta, de exemplu. Deci trebuie să avem o strategie polițienească pentru a putea urmări aceste strategii ale mafioților. Însă să nu uităm un lucru. Deci trebuie într-adevăr să cooperăm cu aceste țări. Problema de fond este să cooperăm pentru dezvoltarea acestor țări și să oferim alternative. Nu avem cum să le spunem de fiecare dată nu, putem să îi ajutăm, bineînțeles, cu anumite condiții. Asta e politica corectă, după părerea mea. Sunt de acord în ceea ce privește preîntâmpinarea delinveței și în ceea ce privește violența juvenilă, da, vom organiza un seminariu, o reuniune privind acest fenomen care ne îngrijorează Minorii de foarte multe ori au un uh, comportament violent și soluția nu vine neapărat din prisma securității, ci mai degrabă din prisma educației. Includerea poliției din țara Baștilor, o problemă importantă. Aș vrea să vă spun că, în orice caz, colaborarea dintre poliția bască, cea națională spaniolă și alte poliții este din ce în ce mai bună. Avem formule noi de cooperare și eu înțeleg și cunosc, bineînțeles, înțeleg și revendicările dumneavoastră. În orice caz, felicit uh, poliția din țara Baștilor pentru reușita pe care au avut-o azi dimineață în lupta împotriva terorismului. În ceea ce privește victimele terorismului, eu doresc să existe această cartă, sunt convins că o vom elabora, nu cred că pot exista dificultăți în acest sens. Toți europenii sunt afectați, fie că ne confruntăm cu terorism intern sau nu. E o problemă elementară și cred că vom reuși să elaborăm această carte. Bineînțeles, vom uh, beneficia de pe urma experienței țărilor care au suferit de pe urma terorismului. Mă apropii de sfârșit acum s-a făcut o trimitere la restabilirea obligatorie, acel resettlement. E drept că e voluntar. Există mecanisme de solidaritate în Europa și ar fi bine ca acestea să fie oficializate. E drept că e o decizie care îi afectează diferit pe alții. Anumite țări nu sunt afectate direct de fenomenul imigrației ilegale. E clar că sunt alte țări care sunt uh, supuse la presiuni. Uh, Spania, Malta, Italia, țările care sunt la granița Europei. Eu cred că acest program voluntar va atrage din ce în ce mai multe țări și că vom ajunge la niște programe de solidaritate. Domnul Croceta, dumneavoastră v-ați referit la crimele săvârșite de mafie. Da, într-adevăr, e o formă foarte nocivă, foarte organizată de crimă organizată și de aceea trebuie să combatem împreună acest fenomen. Iar cei care colaborează pentru eradicarea acestei mafii ar trebui recunoscuți și sprijiniți. Acum, în ceea ce privește traficul de ființe umane, nu m-am referit la acesta, însă clar există în program. După cum știți, există un program specific către o acțiune globală a Uniunii Europene împotriva traficului de ființe umane. Este un program voluntar în care participă mai multe țări, deja e implicată Belgia, Suedia, Austria, țările de jos, Italia, Finlanda și Portugalia. E un program care are un instrument de acțiune elaborat de președinția suedeză, Spania și-a luat angajamente față de acest program. Pe 4 martie vom organiza o conferință privind acest program pentru a putea șlefui uh, liniile directoare ale unui plan de acțiune. Deci, la nivel european, suntem uh, ne luăm acest angajament ferm de a combate traficul de ființe umane. Vă mulțumesc acum pentru contribuțiile dumneavoastră și cu siguranță ne vom vedea în aceste șase luni pentru a vă explica ceea ce facem și pentru a vă răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule ministru. A fost o întâlnire fructuoasă, cu foarte multe participări. Vă mulțumim pentru eforturile pe care le-ați depus, pentru faptul că ați fost receptiv. Ne luăm acum la revedere de la ministrul de interne spaniol, urându-i mult succes în timpul președinției spaniole. Ne pregătim pentru a-l primi printre noi pe următorul ministrul din guvernul spaniol, ministrul muncii. Să Please be seated. We're about to restart. Thank you. Buenas tardes de nuevo. Bună ziua din nou. Îi urăm bun venit ministrului muncii și afacerilor sociale și imigrației din guvernul spaniol. Domnul ministru va prezenta în fața comisiei noastre de libertăți, justiție și securitate programul președinției uh, semestriale spaniole în domeniul imigrației. Vom asculta prezentarea domnului ministru care va dura 10 minute și pentru a profita cât mai bine de timp, vă sugerez să avem în continuare un prim tur de uh, întrebări de două minute, în funcție de sistemul DON, diferitele grupuri politice vor interveni. Deci vom avea un prim tur de întrebări, urmat de răspunsurile domnului ministru, după care vom avea încă o rundă de întrebări cu răspunsurile domnului ministru. Bine ați venit, domnule ministru! Vă mulțumesc, domnule președinte! Doamnelor și domnilor, membri ai Comisiei de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne ai Parlamentului European. E o adevărată onoare să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției spaniole în domeniul imigrației legale și al integrării. Recenta intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona este o șansă unică pentru a face din Europa un spațiu mai deschis, mai eficace și mai apropiat de cetățeni. Aceste valori trebuie să se includă în mod definitiv în elaborarea unei politici de imigrare amplă și de durată. Este o Tratatul de la Lisabona cere instituirea unei politici comune de imigrare. Trei avantaje există aici. În primul rând, un temei juridic specific pentru definirea drepturilor cetățenilor din țări terțe care locuiesc în mod legal pe teritoriul unui stat membru. În al doilea rând, tratatul stabilește clar faptul că statele membre pot stabili volumul legat de admise a cetățenilor din țări terțe. În al treilea rând, tratatul creează un temei juridic nou pentru acțiunile comune în domeniul integrării imigranților. Este important de asemenea rolul pe care Tratatul de Lisabona îl acordă Parlamentului European în domeniul imigrației legale. Noul cadru ne obligă să operăm schimbări majore în ceea ce privește luarea de decizii la Consiliu și suntem siguri că prin codecizie vom avea o plus valoare în acest domeniu. Președinția spaniolă va veghea pentru ca uh, pentru a avea o adevărată coordonare cu Parlamentul European și cu Comisia dumneavoastră. Vrem să avem o politică de imigrație flexibilă care să facă față nevoilor de pe piața muncii. În același timp, să nu uităm nevoia de a consolida egalitatea de șanse și coeziunea socială. Consiliul tocmai a adoptat noul program plurianual, programul de la Stockholm, pentru perioada 2010 2014, în care un obiectiv cheie este elaborarea unei politici globale, pornind de la Pactul European privind imigrarea și azilul. Aș vrea să îi mulțumesc președinției suedeze pentru munca pe care a făcut-o în ultimele șase luni. Modul în care s-a elaborat programul de la Stockholm este un exemplu grăitor de eficiență și transparență. Aș vrea să vă informez că acum Consiliul așteaptă ca din partea Comisiei să avem comunicarea privind acest program, privind planul de acțiune și calendarul clar pentru punerea sa în aplicare. Domnilor și domnilor, aș vrea să vă explic acum obiectivele pe care și le-a stabilit președinția spaniolă pentru următoarele șase luni. Ne-am coordonat, bineînțeles, cu colegii din Belgia și din Ungaria și am ajuns la două obiective fundamentale ale președinției spaniole în domeniul JAI. În primul rând, să consolidăm tot ceea ce se face în ceea ce privește imigrația legală și, în al doilea rând, să punem în practică politica europeană în domeniul imigrației. Vom organiza o primă dezbatere anuală privind politicile de imigrație și azil pentru a supraveghea modul în care se pune în practică Pactul European de Imigrație și Azil, atât la nivel european cât și în statele membre. Pentru asta avem sprijinul Comisiei și vom face tot posibilul pentru a analiza principalele progrese făcute în legătură cu punerea în aplicare și elaborarea acestui pact. Contribuțiile Comisiei dumneavoastră la acest exercițiu de evaluare vor fi, bineînțeles, binevenite, iar adoptarea planului de acțiune privind minorii străini neînsoțiți este o altă prioritate a acestor șase luni. Minorii neînsoțiți care provin din țări terțe reprezintă un grup deosebit de vulnerabil, care necesită o atenție specială și uh, niște soluții specifice. Este o provocare pentru care trebuie să lucrăm la nivel european. E vorba de nevoi, de măsuri de, de asistență, de repatriere a minorilor. De asemenea, Consiliul a acordat un mandat clar pentru a elabora acest plan de acțiune care va consolida și completa instrumentele legislative și financiare corespunzătoare. Am luat deja legătura cu secretariatul Comisiei Libe pentru a asigura participarea dumneavoastră la o temă atât de importantă. În ceea ce privește integrarea, tratatul de la Lisabona oferă o nouă bază juridică, un nou, un nou temei juridic pentru colaborarea europeană. Consiliul și Parlamentul au posibilitatea de a stabili, de a lua măsuri pentru a sprijini statele membre să îi uh, integreze pe cetățenii din țări terțe care locuiesc legal pe teritoriul UE. Noua politică europeană în domeniul imigrației este, de asemenea, unul din uh, obiectivele președinției spaniole. Astfel, pe 15 și 16 aprilie, la Saragossa va avea loc cea de-a patra conferință ministerială a ministrilor pentru integrare, când vom discuta integrarea ca motor de dezvoltare și uh, incluziune socială va fi uh, un moment în care miniștri își vor uh, împărtăși experiențele în domeniul imigrației, ținând cont de noul temei juridic oferit de Tratatul de la Lisabona și ținând cont și de programul de la Stockholm. Declarația care va fi produsă la această conferință va fi adoptată în mod oficial de Consiliu uh, în calitate de concluzii. Președinția spaniolă dorește de asemenea să elaboreze planul politic de imigrație legală, sarcină care a fost oarecum întârziată de situația politică din ultimele luni, însă președinția spaniolă va face tot posibilul pentru a avansa. Vrem de asemenea ca negocierile privind directiva cadru pentru permisul unic să avanseze. Cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, procedura legislativă ordinară va se va aplica și pentru această directivă. Avem un nou context uh, juridic care crește în mod considerabil rolul Parlamentului European și insistă asupra unui tratament uh, just al cetățenilor din țări terțe care locuiesc legal pe teritoriul lui. Președinția spaniolă speră ca statele membre și Parlamentul să ajungă la o înțelegere cât mai repede cu putință în ceea ce privește această directivă. Președinția spaniolă a Consiliului va face tot posibilul pentru a înlesni acest lucru. De asemenea, ne așteptăm ca din partea Comisiei să vină două propuneri privind directive sectoriale în domeniul imigrației. Una privind uh, condițiile de admisie a lucrătorilor din țări terțe care sunt transferați în aceeași întreprindere și o altă inițiativă privind condițiile de intrare și ședere a cetățenilor din țări terțe pentru munca sezonieră. Vă asigur că imediat ce aceste propuneri de directive vor fi prezentate de către Comisie, președinția spaniolă va începe imediat um, lucrările la Consiliu. Doamnelor și domnilor deputați, acestea sunt domeniile prioritate, prioritare pe care și le-a stabilit președintele spaniolă în domeniul imigrației legale și al integrării. Avem în fața noastră o sarcină importantă și vă asigur că vom veghea, vom face tot posibilul pentru a colabora așa cum trebuie cu Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru. Începem acum un prim, o primă rundă de întrebări. O întrebare pentru fiecare grup politic reprezentat în această comisie. Vă rog, dragi colegi, să respectați timpul alocat, două minute maxim. Bun. Deci acum fiecare grup va putea interveni, prima persoană din partea grupului va putea lua cuvântul, bineînțeles dacă nu doresc să intervină coordonatorii, după care ministrul va răspunde la toate întrebările și vom da cuvântul și celorlalți. Domnul Busutil, aveți cuvântul. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule ministru. Mă bucur că v-ați referit la implementarea Pactului pentru, pentru Migrație și Azil. Dar dați-mi voie să vă spun, domnule ministru, că vă vom judeca pe baza faptelor dumneavoastră și nu a cuvintelor dumneavoastră când se va încheia președinția. Și spun asta pentru că în ultimul an și jumătate de când s-a adoptat acest pact de către Consiliu, s-au făcut foarte puține au fost foarte puține rezultate obținute din acest pact. Și dacă nu mă înșel, cred că o singură propunere legislativă, și anume crearea unei agenții, a fost adoptată în această perioadă de un an și jumătate, ceea ce nu este suficient și vă vom judeca în funcție de rezultate pe acest subiect. De aceea vreau să fiți foarte eficient și să luați în serios acest pact. Sunt două subiecte care ne interesează îndeosebi în uh, ceea ce privește politica comună de azil. În primul rând este vorba de solidaritate. Această politică comună trebuie să fie construită pe solidaritate. Astăzi avem dificultăți, de exemplu, în ceea ce privește revizuirea regulamentului Dublin 2, care este blocat la Consiliu de peste un an. Ce mai așteptăm ca să împingem acest dosar mai departe? Iar pachetul azil a fost complet blocat și trebuie să îl deblocăm cât de repede. O a doua dificultate pe care o avem, cel puțin la grupul PPE, este faptul că se abuzează de politica de azil și la mine în țară 90%, sosesc 90% Sosesc foarte mulți migranți și 90% cer azil și e clar că nu toți merită azil, ci doar câțiva merită statutul de refugiați. Deci, ce va face președinția în domeniul abuzului de politica comună de azil? Aceasta este cealaltă întrebare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Romero. Dejo mi, turno al señor Jauregui. Să-i dau uh, cuvântul domnului Haureghi în locul meu. Domnul Haureni, mulțumesc. De câteva luni sau de câțiva ani se vorbește despre perspectiva demografică și anume că Europa va avea nevoie de 50 de milioane de emigranți în următorii 20-30 de ani. Vreau să-l întreb pe domnul ministru dacă în uh, Europa se ține cont de această previziune demografică și probabil socială și economică a Uniunii Europene. În concluziile care, se, care derivă din activitatea grupului de înțelepți care se ocupă de această perspectivă, se desprinde ideea că Europa trebuie să planifice o includere de imigranți în cantități foarte mari în următorii ani și vreau să vă întreb dacă se planifică această politică sau nu. Și vreau să vă mai pun uh, această întrebare în legătură cu un subiect care este foarte delicat în anumite state, domnule ministru. Este vorba de selecția imigranților calificați. Pentru că uh, vreau să știu dacă aceasta este o politică a Uniunii Europene, dacă există vreun proiect în jurul acestei idei, pentru că este clar că ar trebui să fie planificată o imigrație în relație cu multe țări și poate că e vorba de țările uh, din care Europa poate să primească imigranți și Europa are nevoie de imigranți, uh, imigranți calificați. Vreau să știu ce se va face în următoarele luni. Mulțumesc, doamna Ladford. Didn't you ask for the floor? N-ați cerut cuvântul pentru liberali? Ba da. Mrs. Vickstrom. Doamna Wikström. Miss... Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule ministru. Cu mare interes uh, am urmărit programul președinției spaniole și prezentarea dumneavoastră de azi. Unul dintre obiectivele dumneavoastră din program este să um, consolidați dimensiunea socială. În contextul crizei economice, este un fapt că mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, iar incluziunea uh, oamenilor pe piața muncii este destul de dificilă și ține de această dimensiune socială, nu numai în țara dumneavoastră, ci peste tot. Este foarte important să lucrăm în acest domeniu al politicii migrației și azilului. Pe mine mă interesează care sunt conexiunile pe care le vedeți între migrație, integrare și o dimensiune socială puternică în Europa. Vă mulțumesc! Señor Romeva. Mulțumesc, domnul Romeva. Mulțumesc. Pe scurt, patru întrebări succinte. Dumneavoastră nu ați menționat uh, contractarea la origine. Ați putea să ne dați precizări în acest sens cum se poate desfășura acest lucru, să ne dați niște exemple. Un alt lucru, reîntregirea familiară. În uh, într-un context de criză e o dimensiune care are mult de suferit. Aceste persoane au multe îngrijorări pentru ca acest drept al reîntregirii familiare să le fie respectat. Acum o altă întrebare concretă. Grupul nostru este foarte îngrijorat de situația centrelor de um, internare. De multe ori, um, în anumite țări, situația persoanelor de acolo se înrăutățește. Este o situație complet ambiguă, nu sunt nici în situație clandestină, nici legală. Deci aș vrea să știu dacă există o abordare europeană privind situația acestor centre. Și acum o întrebare de natură politică. Zilele astea am văzut că propunerea primăriei din Vic, din Spania, a creat o adevărată polemică și anume să nu îi domicilieze pe cei care sunt într-o situație clandestină. E vorba de problema primăriilor, care au nevoie de resurse pentru a face față acestei probleme. Care este abordarea europeană pentru a soluționa acest lucru? Domnule Tavares, domnule ministru Corbaciu Chavez, E pasajul doar 9 secunde. Asistăm de la Crăciun și de la anul nou de uh, fenomenul din Italia. Este vorba de uh, ce se întâmplă în Sicilia cu uh, expulzarea lucrătorilor clandestini și uh, așteptăm o directivă în legătură cu lucrătorii sezonieri și dorim concret să-mi spuneți, domnule ministru, ce trebuie să așteptăm de la această directivă. Pentru că problemele pe care le-am văzut la Rozarno pot să se reproducă foarte ușor în alte state din Europa. Dacă nu ținem uh, cont de așa numitele politici de restricție a imigrației, care sunt uh, niște uh, iluzii din punctul meu de vedere și creează niște rezerve de lucrători ilegali. Un alt lucru, domnule ministru, ați vorbit despre integrare, v-am ascultat cu mult interes și aș vrea să știu uh, care ar fi uh, principiul acesta principiul de bază al democrației, cum spun americanii, și anume că trebuie să ai uh, drept de vot dacă lucrezi într-o țară, no taxation without representation, să nu existe impozitare fără reprezentare. Vreau să știu dacă cei care sunt stabiliți de mult timp într-o țară și plătesc impozitele ar avea uh, nu ar trebui să aibă cumva și uh, recunoașterea drepturilor politice a, în țara respectivă. Mulțumesc. Mr. Claes. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare referitoare la migrația ilegală și, mai exact, referitoare la campaniile de reglementare colective masive care au fost uh, desfășurate de anumite țări în ultimii ani. Spania a reglementat situația a mai mult de 700 de migranți ilegali și Belgia urmează să facă o asemenea legalizare sau reglementare, este un val de legalizare. Întrebarea este, acest lucru nu atrage o imigrație ilegală și mai mare și, de asemenea, alte state membre s-ar putea vedea confruntate cu Um, promovarea unor asemenea campanii de reglementare pentru că există doar acest drept al liberii circulații în Uniunea Europeană. Deci uh, acești uh, imigranți ar putea să se ducă într-o altă țară a Uniunii Europene. Cred că ar trebui să existe un sistem de alertă rapidă, prin intermediul căruia să fie informate la timp celelalte state membre referitoare la această situație. Celelalte state membre nu au participat la o asemenea campanie de reglementare a statutului imigranților dintr-o anumită țară. De aceea, poate că ar trebui să fie luate niște măsuri sub președinția spaniolă pentru a se evita asemenea situație situații. Mulțumesc! Primer turno de răspuns. Vă mulțumesc! Am ascultat acum uh, câte un reprezentant din fiecare grup politic. Acum are cuvântul domnul ministru pentru a răspunde la întrebările puse. Vă mulțumesc, domnule președinte. E clar că la sfârșitul mandatului uh, acestei președinții voi veni pentru o evaluare a acesteia. În orice caz, vreau să spun că pactul privind imigrarea a fost un pas înainte important, deoarece pentru prima oară, la nivel european, țările și-au asumat un angajament pentru a se îndrepta în aceeași direcție. Și voința a fost cea care a dictat acest pas și nu neapărat uh, legea. Însă e clar că trebuie făcute foarte multe, acest pachet trebuie elaborat și trebuie să vedem cum se va face evaluarea din partea comisiei. În ceea ce privește excesul de cereri de azil, președinția spaniolă pariază pe o imigrație legală și reglementată. Dacă este o imigrație economică, trebuie să aibă o legătură clară cu piața muncii și dacă e vorba de azil, e vorba de circumstanțele care duc la această necesitate. Președinția spaniolă va încerca în orice caz să ajungă la un consens cât mai larg între țările membre. E clar că pe viitor Uniunea Europeană va avea nevoie de mai mulți imigranți și ar trebui să ne gândim în acest context. Cred că ar fi o greșeală să ne să avem o abordare în domeniul imigrației în funcție de contextul actual. E clar că avem o criză economică și e clar că așteptările din 2000 uh, uh, pentru 2010, strategia de Lisabona a avut de suferit. Peste 8 milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă în această criză și probabil vom ajunge să tragem o concluzie. Avem 8 milioane de oameni care și-au pierdut locul de muncă, deci probabil ne putem pune întrebarea de ce să mai avem nevoie de imigrație pe viitor. Însă e clar că pe termen scurt obiectivul este ca europenii imigranți sau nu care și-au pierdut locul de muncă să își găsească un alt loc de muncă, să, să nu pierdem din vedere viitorul. Uniunea Europeană trebuie să crească din punct de vedere economic și pentru acest lucru va avea nevoie de persoane care să vină să lucreze în Uniunea Europeană. Ceea ce îi privește pe imigranții calificați. Da, e un lucru important, însă aș vrea uh, să vă atrag atenția asupra unui lucru aici la Parlamentul European. Nu am dat dovadă de justețe dacă nu am uh, da anumite nu am dat dovadă de echitate dacă ne-am duce să căutăm mână de lucru calificată, de exemplu, în domeniul sanitar, în anumite țări, pentru Uniunea Europeană, fără să ne gândim la situația acestor țări. Da, avem nevoie de personal calificat, însă trebuie să ne gândim întotdeauna la situația țărilor de origine. Uniunea Europeană s-a îndreptat în această direcție și aș vrea să vă spun că prin acel card albastru legat de contractarea personalului sanitar, am făcut o propunere din partea noastră la Consiliu, deci de a ține cont de situația țărilor de origine. Ceea ce privește consolidarea acțiunilor sociale și imigrația. Cu siguranță, Uniunea Europeană este un spațiu social în care trebuie să încercăm ca în, pofida, ca în ciuda acestei crize dimensiunea socială să nu aibă de suferit. E un spațiu social care trebuie să existe și care trebuie să fie împărțit cu cetățenii care vin din afara Uniunii Europene. Însă provocarea cu care se confruntă Uniunea Europeană este ca această integrare să ajungă la bun sfârșit în așa fel încât acest lucru să nu presupună anumite renunțări individuale și nici să nu creeze anumite conflicte de conviețuire. E principala provocare pe care o avem în ceea ce privește guvernarea acestui fenomen al imigrației. Contractarea la origine. Poate că e soluția cea mai bună, dacă, bineînțeles, vom proceda așa cum trebuie. Oamenii sunt contractați în țara de origine și odată ce perioada pentru care persoanele respective au fost contractate, se pot întoarce în țara lor. Vă pot uh, explica despre situația Spaniei. Anual, Spania contractează 30.000 de persoane în Maroc pentru căpșuni. 100% din cei care vin să lucreze se întorc în Maroc odată ce se încheie această perioadă sezonieră când lucrează în Andalusia. Deci trebuie să facem mai multe pentru a elabora acest concept al contractării la origine. În ceea ce privește reîntragirea familiară, e clar că există puncte de vedere divergente între țările membre, însă există o lucru care ne unește pe toți și anume să întărim E important că atunci când o perioadă emigrează să-și poată reîntregi familia. E vorba de familie, de soț, soție și de copii. Reîntregirea familială a ascendenților depinde, bineînțeles, de la țară la alta. Abordarea este mai deschisă în acest domeniu. Însă, în ceea ce privește nucleul familial și uh, familia în general, există aceste diferențe. În ceea ce privește centrele de internare, acestea nu sunt direct de competența ministerului meu, însă vă pot spune că încercăm să concepem aceste centre nu ca niște centre de detenție, ci niște centre de care avem nevoie uh, pentru a putea respecta principiul imigrației legale. În ceea ce privește evenimentele de la decizia primăriei uh, din Vic, din Spania, privind uh, domicilierea persoanelor în funcție de condiția lor juridică. Primăria acestui oraș a recunoscut că era o temă care nu ținea de competența lor. În ceea ce privește lucrătorii sezonieri, așteptăm propunerea comisiei în acest sens pentru a elabora directiva care va reglementa situația lucrătorilor sezonieri. Președinția spaniolă dă o mare importanță acestei teme care trebuie aprofundată, trebuie reglementată pentru a evita uh, ca această muncă sezonieră să nu devină o muncă precară și o situație precară la locul de muncă. În ceea ce privește drepturile, la un moment dat a fost primarul uh, unui mare oraș din Catalunia, cel al doilea ca importanță, deci am vorbit atunci despre votul imigraților în alegerile municipale. Eu cred că atunci când nu se recunoaște dreptul de vot, imigrantul este îndepărtat de realitatea din care face parte. E clar că legislația depinde de țară, de fiecare loc. Circumstanțele sunt uh, diferite. Acum, reglementarea masivă este interzisă de pactul la care au subscris toate țările europene. Într-un alineat al acestui pact se spune foarte clar că statele membre, semnatare ale acestui pact, și-au angajamentul să nu Uh, facă reglementări masive. Din punct de vedere istoric, la un moment dat, din... la un moment dat, deci s-au făcut aceste reglementări pentru a soluționa anumite situații, însă în momentul de față cred că uh, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o imigrație legală, controlată, reglementată și, dacă este posibil, cu contracte în țara de origine pentru imigranți. Deci se va face o evaluare a pactului și sper să ne putem îndrepta în această direcție. Vă mulțumesc, domnule ministru, așa cum am făcut uh, și cu ministrul de interne, vă propun să procedăm la, una, la o doua rundă de întrebări. Vom încerca să le oferim posibilitatea cât mai multor membri după care ministrul va răspunde la toate întrebările. Vă propun să intervenim acum uh, timp de un minut, deci vă rog să fiți cât mai conciși. Domnule Diaz de Mera, vă mulțumesc, domnule ministru, vă urez uh, mult noroc. O problemă de actualitate arzătoare, să zic așa. Toți imigranții clandestini au anumite nevoi sociale. Și au dreptul să le fie acoperite aceste nevoi în anumite state și în altele nu. Integrarea ține de competența dumneavoastră, domnule ministru. Dumneavoastră vă gândiți intenționați ca aceste nevoi sociale vitale să fie acoperite la nivel comunitar sau acest lucru s-ar aplica doar imigrației legale? Mai am puțin timp. Principala problemă pentru a avea o politică comună în Uniunea Europeană este să reglementeze o piață a muncii legale europeană. În timpul acestor trei președinții, cum intenționați să soluționați acest lucru și credeți că va fi posibil? Doamna Blinkeviciu, are cuvântul acum. Birmininkė, gerbiamas ministre, iš studiu coiu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați vorbit cât se poate de concret uh, despre prioritățile în domeniul imigrației și integrării. Sunt foarte fericită să aud că propensiunile dumneavoastră pentru următoarele șase luni sunt uh, concrete, uh, vă veți asigura că minorii neacompaniați nu vor trebui să se mai confrunte cu probleme, că această problemă va fi rezolvată. Aș dori să ne reasigurați că veți lua măsuri cât se poate de concrete referitoare la directiva Consiliului privind propunerea de a um, elibera permise uh, de uh, a lucra și de a se stabili um, în țările Uniunii Europene cetățenilor din țări terțe. Um, în timpul președinției franceze s-a ajuns la anumite compromisuri, însă în timpul președinției suedeze și cehe nu s-a mai făcut nimic. Aveți uh, niște arme secrete, domnule ministru, pentru a vă asigura că compromisurile dintre Consiliu și Parlament uh, se vor obține și că această directivă va fi adoptată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste explicații. Ați vorbit dumneavoastră despre tratatul de la Lisabona. Aș vrea să vă întreb cum veți răspunde la problema integrării în planificarea politicilor de imigrare și anume cum veți planifica instanțele politice administrative care sunt cele responsabile de a oferi serviciile de bază persoanelor care trăiesc în Europa cu acte sau fără acte. Statele definesc politica de imigrație, instanțele cele mai apropiate, locale sau regionale, trebuie să ofere serviciul respectiv. Și cum anume, în virtutea tratatului de la Lisabona, vă veți ocupa de aceste instanțe? În al doilea rând, ați vorbit despre necesitatea uh, de nevoia de imigranți pentru dezvoltarea economică europeană. Poate că ar fi necesar să se uh, desfășoare o campanie de sensibilizare la nivel european pentru a evita campaniile demagogice care sunt foarte frecvent folosite. În primul rând, în, legătură cu, uh, în ultimul rând, în legătură cu imigrația minorilor, centrele uh, care îi primesc sunt și centre de formare, dar avem o mare problemă. Centrele care dau o formare bună primesc prea mulți minori și deci nu pot pot să-și desfășoare serviciile. Ar trebui poate să se stabilească cote pentru state și regiuni pentru a se putea oferi servicii mai bune minorilor. Doamna Kele? Thanks a lot. I'm wondering, um... Mulțumesc. Mă întrebam care sunt propunerile dumneavoastră concrete um, în legătură cu ceea ce veți face referitor la faptul că statele membre și alte agenții precum Frontex nu vor mai implementa um, principiul precum cel al returnării și um, de asemenea aș vrea să știu dacă există investigații referitoare la cererile făcute de Frontex privind returnarea în primăvara trecută. Aș vrea să știu și care sunt planurile dumneavoastră uh, referitoare la um, situațiile în care statele membre nu respectă dispozițiile privind uh, returnarea sau alte sisteme. Signore Iacolino. Mulțumesc, domnul Diagolino. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Trebuie să recunoaștem că între ceea ce a spus ministrul pentru integrare și ceea ce a spus domnul uh, ministru pentru internet, uh, există o relație de coerență și acest lucru ne lasă speranțe. Am o întrebare însă. În Italia există 5 milioane de uh, imigranți cu statut reglementat și de asemenea există un alt milion de imigranți ale căror acte sunt uh, analizate în prezent. Aproximativ 20.000 de întreprinderi uh, oferă locuri de muncă acestor persoane care nu provin din Uniunea Europeană și apar probleme legate de integrare. Pornind de la declarația de la Stockholm, se poate face referire la solidaritatea celorlalte state membre și ar trebui să ne putem baza pe aceasta, mai ales în ceea ce privește repartizarea corectă a imigranților asupra statelor membre. prin migranții care lucrează în statele membre există și uh, consecințe sociale. Mulțumesc, doamna Gomez. Am sit. Kinga Gomes. Signora Kinga Gomes. Doamna Kinga Gomes. Ah, ah. Thank you. <laughs> Thank you. Köszönöm szépen. Mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru domnul ministru. Ce credeți despre diferitele oportunități pe care le are trioul în acest domeniu? Știm că în președințiile anterioare Spania s-a axat mult pe imigrație, însă acum prima oară când aveți șansa ca prima țară care face parte din acest trio, aveți șansa de a aborda aceste chestiuni. Care sunt prioritățile specifice ale președinției spaniole? Madame Flotre? Doamna Flotre. Mulțumesc, domnule ministru sunteți responsabil de uh, muncă și imigrație, ceea ce este foarte important pentru țara mea și deci vreau să profit de ocazie. În Europa, după cum bine știți, există 30.000 de de persoane uh, numai în Andaluzia, care vin acolo să culeagă căpșuni și în Europa întreagă sunt foarte mulți lucrători migranți. Și sunt aici două sau trei tipuri de probleme. Există lucrători care au o ședere care este mm, clandestină, dar care au contracte în regulă și care plătesc impozite și aveți de gând să întreprindeți o inițiativă pentru ca acești lucrători migranți din Europa să poată avea o ședere reglementată pe baza acestei activități salariale care este mm, legală. Apoi, în al doilea rând, avem situația de la Rozarno. 80% dintre migranți sunt uh, în situație legală și lucrează în situații aproape de sclavie, fără contract de muncă. Veți uh, întreprinde o inițiativă pentru ca aceste persoane care se găsesc deja în Europa să poată să uh, aibă o situație de muncă și de ședere în Europa armonizată? Merci. Now, Mr. Bones. <clears throat> Domnule Bronz, uh, domnule ministru, ați vorbit despre migrația economică. Există uh, nu există o abordare nobilă. Este vorba doar despre interese de capitalism. Este vorba despre um, fapte din producție și nu se ține cont de ființele umane. Această migrație duce la șomaj și apar o serie de dezavantaje țările care primesc uh, migranți uh, sunt private de lucrătorii autohtoni care își pierd locurile de muncă. Trebuie să găsim aceasta nu este o, migrația nu este o alternativă pentru uh, traficul uman. Mulțumesc, doamna Ana Gomez. V-am oferit uh, cuvântul atunci când nu erați aici, așa că dacă doriți, vă voi oferi din nou cuvântul. Bună llamada. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ministru, criem... Um, Domnule ministru, aș dori să vă întreb, dat fiind că ați spus că una dintre prioritățile președinției spaniole este promovarea integrării globale. Uh, ceva în legătură cu un caz specific. Există niște persoane uh, care au un statut specific. Mă refer la persoanele pe care anumite state europene le-au acceptat uh, de la Guantanamo. Vom uh, primi uh, aici la Parlament doi reprezentanți ai administrației americane, domnul Michael Posner este unul dintre ei, care vor discuta cu noi pe această temă. Și aș vrea să vă întreb, știți că șase state europene le vor primi. Spania este unul dintre statele aflate în această situație. Uh, cu ce statut vom primi aceste persoane? Imigranți politici sau solicitanți de azil politic sau cum? Și ați făcut uh, referire și la tratatul de la Lisabona, care are obiectivul de a promova integrarea. Oare acesta ne dă motive pentru a trece de la o politică individuală la o politică comunitară în acest domeniu? Mulțumesc! Iar acum Vom da cuvântul domnului ministru pentru un răspuns comun la toate aceste subiecte deosebit de interesante. Hablar de, de integración y de las necesidades sociales. Ceea ce privește imigrația și nevoile sociale, e clar că nu avem cum să o facem doar de la nivel european. E important însă ca Europa să își construiască un discurs global în care conceptul de integrare să fie un concept important, împărtășit și pus în practică. Integrarea trebuie făcută la un nivel cât mai apropiat de persoanele respective. Însă e clar că asta nu înseamnă că nu putem lucra și uh, de la un nivel mai general. Ceea ce este imigrarea, imigrația și piața muncii. Primul meu răspuns ar fi că imigrația ar trebui să fie strâns legată de piața muncii și evoluția pieței muncii ar trebui să stabilească nevoile. Uniunea Europeană trebuie să aibă o perspectivă clară, deoarece de asemenea trebuie să elaboreze strategia 2020 și în această strategie va trebui să susțină un model economic de producție și niște obiective clare. Și astfel se vor stabili nevoile pe care le va avea Uniunea Europeană în domeniul uh, pieței muncii și al imigrației. Cât despre minori acum, există un principiu care trebuie evitat, și anume ca mafile să nu îi transforme pe acești minori victime ale traficului și al imigrației ilegale. De multe ori, spatele unui minor nu se află doar decizia acestuia de a-și căuta un viitor mai bun. De foarte multe ori, în spatele acestor minori sunt organizații de tip mafiot care îi însoțesc și care îi încurajează să emigreze. Deci, acesta este principiul care trebuie evitat. Minorul, înainte de a fi imigrant, e minor. Și ca atare, acest principiu trebuie să aibă întâietate. E clar că trebuie de asemenea să colaborăm pentru ca problema minorilor neînsosiți să nu se oprească aici. Prin programul de la Stockholm s-a dat un mare pas înainte. Până acum, la nivel european, problema, problematica minorilor neînsoțiți era abordată doar de acele țări care din cauza granițelor lor, primeau acest flux de minori nesoțiți. Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte și a dat seama că această problematică nu trebuie să se limiteze doar la două, trei țări, ci că este o temă care afectă toate statele membre. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, imigrația și integrarea. Într-o anumită întrebare s-a spus, s-a spus dacă ar trebui sau nu să existe cote în funcție de țări privind distribuirea minorilor și formarea acestora. La Saragossa, la conferința privind integrarea, vom discuta despre acest lucru. Cred însă că în Uniunea Europeană există din ce în ce mai mult consens pentru ca minorii, să, minorii nesoțiți să fie această problematică să fie discutată. Acum, în ceea ce privește agenția Frontex. Nu o ține de competența mea, ministrul de interne, care a intervenit astăzi aici mai devreme, este persoana responsabilă. În orice caz, Președinția spaniolă va încerca să pun accentul pe legalitate. Știm care sunt urmările neregulilor administrative asupra anumitor persoane care ajung să fie deținute. Deci nu trebuie să uităm niciodată că legalitatea este practic firul nostru conductor. Și Cred că Frontex va acționa așa cum uh, se cuvine. În ceea ce privește problema din uh, Italia, întrebarea care se pune este cum în Uniunea Europeană realitatea fizică, cetățenească, socială poate duce la un anumit echilibru al diferitelor elemente care constituie o problemă la un moment dat. Cred că pactul pentru imigrație și azil este cadrul adecvat pentru a progresa. Deci trebuie să vedem care sunt criteriile politice. E nevoie de legi și directive. De foarte multe ori se fac progrese atunci când pui lucrurile la oaltă și când uh, are loc un schimb de practici și de experiență. Atât Belgia cum cât și Ungaria au o abordare comună în ceea ce privește domeniul meu de competență. Vă pot spune că, în general, nu există discrepanțe în ceea ce privește marile concepte care trebuie să ne călăuzească acțiunile politice în timpul acestui trio. Atât Belgia cât și Spania au experiență în acest domeniu. Sunt țări care au uh, un număr important de imigranți. Cum în ceea ce îi privește pe lucrători, dreptul de ședere și contractele. Vreau să vă spun că asta va depinde mult de Parlament. Permisul unic. Va avea loc o primă lectură, iar președinția spaniolă ar dori ca discuțiile pe marge acestui permis unic să înceapă cât mai repede pentru a putea aproba directiva care va soluționa problemele la care v-ați referit dumneavoastră. În sfârșit, eu nu cred că imigrația economică are toate aceste consecințe negative. Are și efecte pozitive. Atât în țara de origine, persoanele care imigrează se pot întoarce uh, cu o experiență dobândită, pot astfel uh, să contribuie la dezvoltarea țărilor. În ceea ce privește cazul concret la care v-ați referit, uh, și anume Guantanamo, ministerul meu nu are competențe directe, uh, deci, Guantanamo nu ține nici de imigrare, nici de integrare. Vă mulțumesc. Domnule ministru al muncii și imigrației, Vă mulțumesc pentru prezentarea agendei de lucru a președinției spaniole pentru următoarele șase luni. Vă mulțumesc pentru spiritul de sinteză, pentru capacitatea de reacție pe care ați avut-o. Avem uh, o întârziere de jumătate de oră. Prin urmare, vom uh, încheia aici această dezbatere. Îi mulțumim domnului ministru și îi uh, urăm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 As I said, dear colleagues, Dragi colegi, suntem în întârziere. Trebuie să încercăm să recuperăm. Să discutăm cel puțin punctele incluse pe ordinea de zi din această după-amiază. Trecem deci la punctul numărul 5. Este vorba de acordul între Comunitatea Europeană și Pakistan privind readmisia. Știți că anul trecut, în octombrie, Parlamentul a primit acest acord pentru a da avizul. Acordul a fost semnat după două săptămâni și s-a putut Nu s-a putut da un aviz înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și de atunci așteptăm decizia oficială a Consiliului pentru a încheia acordul. Știm cu toții că rolul Parlamentului a fost sporit. Avizul conform este acum obligatoriu pentru încheierea acordului. Conform articolului 218 alineatul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul trebuie să fie imediat și complet informat acesta este obiectivul primei noastre dezbatere cu Consiliul și Comisia, ceea ce uh, va fi făcut și pentru alte acorduri de readmisie pe care le aveți într-un tabel în dosarele dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei și apoi reprezentantul președinției și apoi raportorului domnul Șogor. Nu, a, raportor este domnul Busutil, mi se spune. Domnule Busutil, dumneavoastră sunteți raportor? Acum îl înlocuiți pe raportor pe domnul Șogor. Deci, mai întâi dăm cuvântul comisiei Domnul Peter Bosch are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul la subiectul acordul de readmisie cu Pakistanul și uh, îl salut și pe domnul Busutil. Comisia a primit mandat pe acest subiect cu aproape 10 ani în urmă, ceea ce arată cât de greu este să se ajungă la un acord cu Pakistanul. A fost foarte greu să ne să invităm Pakistanul la masa negocierilor, dar după șase runde oficiale de negocieri în 2007 am reușit să obținem un text foarte dificil. Și apoi au existat alte etape. La început acordul a fost foarte dificil, însă în cele din urmă s-a semnat în octombrie 2009, iar acum ne aflăm în ultima etapă, sperăm noi, a finalizării acordurilor uh, de formă în privința readmisiei. Acest acord de readmisie este foarte important pentru Uniunea Europeană. Pakistanul este o țară din care provin foarte mulți migranți ilegali sau o țară de tranzit pentru foarte mulți dintre ei. Ca să vă dau o cifră pentru Uniunea Europeană 27, anual sunt aproape 13.500 de persoane uh, arestate și toate statele membre joacă un rol foarte important în efectuarea unei readmisii cât mai eficiente și uh, am reușit să facem acest lucru în aproape 4.000 de cazuri. Nu e vorba numai de un acord de readmisie mm, ce îi privește pe cetățenii pakistanezi, ci după cum ați văzut probabil în articolul referitor la readmisia uh, resortisanților din state terțe și a apatrizilor, este vorba deci și despre aceste persoane și credem că este o mare realizare obținută în urma negocierilor. După cum știți, chiar acum negociem un acord de readmisie cu Turcia. Turcia este foarte importantă și uh, domnul director general Fol va merge la Ankara probabil în 19 februarie pentru a relua negocierile oficiale cu Turcia în legătură cu acordul de readmisie. Pakistan este o țară foarte importantă de origine și pentru colegii din Turcia, deci obținerea acordului cu Pakistanul este foarte relevantă și pentru uh, negocierile noastre cu Turcia. În ceea ce privește conținutul acestui acord de readmisie, nu veți fi surprinși să aflați că este un acord foarte direct care conține obligația de readmisie pentru resortisanți, resortisanți din state terțe și apatrizi, uh, și există prevederile normale în legătură cu acordurile administrative pentru uh, trimiterea acestor persoane în Pakistan, în speță. După cum am spus, acest mandat este foarte vechi și ne place să credem că este un ne place să și spunem că este un mandat acordat în regimul vechi, regimul pre-Lisabona, dacă pot să-i spun așa. Este evident că atunci când Comisia primește noi mandate de la Consiliu sau când evaluează noi mandate pentru readmisie, pentru negocierea acordurilor de readmisie, respectă reglementările din tratatul de la Lisabona, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, mai ales la articolul 218, alineatul 10. Iată deci o scurtă prezentare, am înțeles că ați primit textul acordului de readmisie și vă stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc! Acum are cuvântul președinția. Grazie, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am prea multe de spus pe lângă ce a spus um, domnul raportor, aș vrea să vă spun că au fost niște negocieri dificile și acesta este unul din motivele pentru care Consiliul și statele membre au ajuns totuși la o înțelegere în legătură cu micile discrepanțe care existau. Aș vrea să vă cer de asemenea înțelege, să dați dată de înțelegere privind chestiunile procedurale. Aveți o cerere de consultă și vă pot spune că este în curs cererea de consimțământ a Parlamentului European în conformitate cu articolul 218 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și sper să nu întârziem prea mult, să nu se întârzie prea mult. Vă mulțumesc, domnule Busutil. În numele domnului Șogor, doriți să faceți uh, prezentarea? Da, domnule președinte, îmi cer uh, scuze în numele domnului Șogor, care a trebuit să meargă la aeroport și nu a putut să uh, își amâne plecarea mai mult. Eu le voi înlocui, deci. Vă rog să-mi permiteți să încep prin a mulțumi reprezentantul Comisiei și domnului Boș pentru faptul că ne-au transmis aceste informații importante referitoare la stadiul negocierilor. Cu siguranță, Uh, acest acord privind readmisia cu țări precum Pakistanul uh, ne se pare foarte important. Deci, îl uh, salutăm în principiu și ne bucurăm de stadiul la care au ajuns negocierile. De asemenea, am luat notă de faptul subliniat de domnul Bosch privind resortisanții uh, din țările terțe care fac uh, interesantă, uh, interesantă readmisia din acest punct de vedere și de asemenea este interesant acest punct și pentru negocierea cu alte țări precum Turcia. Cam aceasta în ce privește esența raportului. În ceea ce privește procedura, decizia Consiliului trecută nu a fost primisă încă de Parlamentul European și acest lucru îmi creează o mare dezamăgire. Din punctul de vedere al Comisiei, uh, în ce privește Comisia, noi considerăm că trebuie să fim la fel de informați ca și Consiliul și numai săptămâna trecută uh, comisarul desemnat Cecilia Malmström a interpretat lucrurile în sensul corect când a spus că Parlamentul European ar trebui să primească aceleași informații și documente precum și uh, Consiliul. Dacă alți colegi nu doresc să facă observații specifice sau comentarii pe această temă, domnul Șogor m-a rugat să informez Comisia despre faptul că poate da liberul, uh, liber acestui uh, acord putem să-l trimitem către plenară, fără să mai dezbatem raportul în comisie, însă se pare că mai trebuie să primim avizul din partea Comisiei AFET pentru a face acest lucru. În final, și aceasta ar putea fi o întrebare pe care reprezentanții Comisiei ar putea să o răspundă, poate ar trebui să întrebăm la ce stadiu a ajuns acordul în ceea ce privește Parlamentul pakistanez. Încă nu știm când Parlamentul pakistanez va ratifica acordul și aș dori uh, să întreb Comisia dacă ne poate da niște informații în acest sens. Cam atât am avut de spus, domnule președinte. Vă mulțumesc. Now. Mulțumesc. Și acum aș vrea să știu dacă există observații sau comentarii. Poate că ar fi util, în primul rând, să ascultăm membrii comisiei și apoi să revenim la comisie și la președinție. Vă rog, deci, în primul rând, doamna Guillaume. Mrs. Ernst. Would... Doamna Ernst. Doamna Guillaume. Mulțumesc, mulțumesc. Știu că poate n-am fost prima care a cerut cuvântul. Uh, știu că suntem în întârziere și vreau să mă refer la trei lucruri rapid. Întâi, în legătură cu procedura, ni s-a spus să ne pronunțăm asupra acestui acord, dar a fost semnat deja în octombrie 2009. Între timp, după cum s-a spus de mai multe ori, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, iar serviciile juridice ale Parlamentului ne-au spus la o reuniune anterioară că acestor, aceste acorduri internaționale care nu au intrat încă în vigoare trebuie să fie examinate de Parlament în caz cadrul noii proceduri. Putem să primim lămuriri în acest sens și mai ales în legătură cu rolul pe care îl vom juca noi de acum în privința acestui acord. Apoi, în legătură cu aceste acorduri de readmisie între Uniunea Europeană și state terțe, am și aici câteva întrebări. În practică, nu sunt multe acorduri și sunt destul de puțin puse în aplicare. E vorba mai ales de acorduri bilaterale, necomunitare, acestea fiind mai eficiente. Aș vrea să primim informații în legătură cu persoanele care au fost retrimise în aceste state de origine și de tranzit, în legătură cu tipul acestor acorduri comunitare de readmisie, există perspective de reintegrare? Cum stau lucrurile pentru aceste persoane, dat fiind mai ales că se prevăzuse o evaluare de mai mulți ani încoace? Și în ultimul rând, în legătură cu Pakistanul, știți fără îndoială că Comisariatul pentru Drepturile Omului al ONU pentru refugiați, mă scuzați, al ONU, a trebuit să uh, se ocupe de niște cazuri de intervenție militară foarte grave și mm, am înțeles că aproape un milion de persoane au fost uh, strămutate dintr-o zonă în alta a acestei țări. Se ține cont de această situație în încheierea acestui acord? și în cazul în care ar exista evenimente deosebit de grave care ne-ar uh, putea face să credem că retrimiterea acestor persoane reprezintă o amenințare pentru ele, se poate întrevedea o suspendare a acestor acorduri? Iată, domnule președinte, întrebările mele pe această temă. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Am următoarele întrebări apare o tendință ascendentă referitoare la mișcarea de migrație, uh, migranți care se refugiază din Pakistan și se îndreaptă către alte țări. În ultimul an, această tendință a crescut și asta din motive întemeiate. Tratatul uh, nu conține reguli privind controlul respectării uh, drepturilor omului și întrebarea mea este de ce se întâmplă așa, de ce nu există reglementări tocmai din punctul de vedere al tendinței ascendente privind migrația persoanelor din Pakistan către alte țări. Care, persoane care au, uh, s-au refugiat și din motive umanitare. În al doilea rând, Liga Internațională pentru Drepturile Omului a uh, solicitat Uniunii Europene un acord uh, să renunțe la un acord privind readmisia cu Pakistanul pentru că drepturile omului nu sunt respectate. Um, care este poziția Comisiei atunci când a abordat acest um, argument și, în al treilea rând, vreau să mă refer la dispozițiile privind protecția datelor. Pakistanul, așa cum este el configurat în prezent în ceea ce privește structurile administrative, respectă uh, protecția datelor și din punct de vedere tehnic și din toate celelalte puncte de vedere există premizele create pentru ca datele personale să fie protejate, pentru că eu am informații uh, privind faptul că acest lucru nu se întâmplă. Și Uh, care este poziția uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Mulțumesc. Domnul Romeva. Madame Flotre. Madame... Doamna Flotre. E complicat astăzi să primești cuvântul. Îl văzusem pe domnul Romeva, spune președintele. Domnul Romeva a fost foarte amabil pentru că eu am fost la dezbaterea cu Turcia, cu două etaje mai jos, și el a cerut cuvântul pentru mine când nu eram aici. Vorbim deci despre acordul de readmisie cu Pakistanul. Este primul acord în legătură cu care ne putem exercita competențele parlamentare de pline sau nu chiar de pline pentru că nu putem aduce amendamente, dar l-am putea refuza eventual și astfel să uh, ne folosim capacitatea de a interveni în amonte, în faza de negocieri și chiar și de punere în aplicare, pentru că nu se prevede în comisia mixtă niciun rol pentru noi. Aceasta ar fi o idee generală pentru acordurile de readmisie, dar cred că Trebuie să vorbim mai ales de acordul cu Pakistanul, ca fiind primul desfășurat în cadrul Tratatului de la Lisabona. Și vreau să mă refer aici la prima frază. Prima frază care se referă la un acord care ar fi recomandat în cadrul planului de acțiune pentru Afganistan care a fost prezentat în 1999. Deci ne-am putea imagina că Europa ar avea interesul să poată retrimite în Pakistan, de exemplu, cetățeni din Afganistan care au tranzitat prin această țară ca să ajungă până în Europa. Are sens, dar după aceea situația se complică, pentru că dacă vă uitați mai departe la persoanele la care se referă acest acord de readmisie, vă uh, veți mira și dumneavoastră, ca și mine. E vorba oare de uh, publicitate aici? Se dorește oare cu adevărat o eficiență a acestui acord? Pentru că dacă citiți cu atenție, veți vedea că pentru a fi retrimiși în Pakistan sub prevederile acestui acord, 1. Persoanele care erau în regulă în Pakistan, în situație legitimă, și în al doilea rând persoanele care au ajuns direct din Pakistan pe un teritoriu al Uniunii Europene și cred că știți și dumneavoastră și de altfel ați menționat și dumneavoastră legătura cu Turcia, e vorba de faptul că afganii în general vin uh, pe cale terestră și tocmai prin Turcia și nu pe cale aeriană. Și deci, mi se pare că între acest acord de readmisie cu Pakistanul care intră în planul de acțiune pentru Pakistan și sfera de aplicare reală, cred că există o mare diferență. Aș dori să-mi spună Comisia cam la ce se referă. Ați vorbit de 13.500 de persoane care au venit din Pakistan, dar aceste, aceste trei persoane care au fost uh, arestate în cadrul acordului de readmisie, deci după ce au fost cumva arestate direct pe teritoriul Uniunii Europene fără să fi trecut prin state terțe, aș vrea să știu dacă despre asta vorbim, la cine se referă acest acord de readmisie și de ce se negociază și de ce ar fi bine să fie pus în aplicare. Mie mi se pare că avem o problemă în general cu acordurile de readmisie, pentru că putem să întrebăm pe toți deputații de aici și toți cunosc câte o poveste cu un migrant care a fost trimis într-o țară în virtutea unui acord de readmisie și uh, care a avut o soartă foarte nefericită în țara respectivă, fie a fost arestat sau a avut alte probleme. Deci cred că avem o problemă în legătură cu principiul de ne non-retrimitere și trimitere înapoi în cascadă. În această nouă epocă de responsabilitate parlamentară, eu aș dori să pornim pe o bază de evaluare corectă și uh, comună. Adică acordurile în vigoare să fie evaluate, să se spună câte persoane au fost trimise, în ce condiții, pentru că eu una nu știu nimic cunosc uh, situații personale, dar nu știu care este situația globală a acestor acorduri și nu știu dacă știe cineva, Comisia, Consiliul, dacă există un studiu sau dacă s-a prevăzut un studiu, pentru că ar fi cât se poate de important. Cred că înainte de a merge mai departe, ar trebui să aflăm uh, exact despre ce vorbim și ce s-a făcut până acum în legătură cu aceste acorduri. Mulțumesc! Janin Enis Pleșcar a luat cuvântul sau altcineva? En, uh, en... so, eh, please. Mrs. Hennis Plassert. Ja, in het Nederlands dit keer, maar... En... Eh, da, aș dori să fac și eu o observație succintă pentru a trezi interesul mai mult vis-a-vis -vis de această temă. Lucrurile spuse de doamna Flotru sunt foarte importante trebuie să uh, fim foarte atenți când încheiem un asemenea acord de readmisie. Uh, negocierile nu au fost simple și asemenea acorduri de readmisie la nivel european sunt foarte bune pentru că acordurile bilaterale sunt încheiate doar pe termen scurt și ele ajută doar pe termen scurt. Iar, um, de aceea ar trebui să oferim uh, Comisiei mai mult spațiu de manevră pentru a avea propriile inițiative. Sigur, și pentru statele membre ar trebui să se facă același lucru, pentru că uh, spunem multe întrebări, totul este cât se poate de critic, trebuie să aibă loc schimburi de opinii, dar eu sunt cât se poate de mult pentru acest acord de readmisie. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci uh, revenim la comisie și apoi la președinție. Întâi comisia are cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește punctul de vedere al Comisiei, sunt trei întrebări care au fost adresate, două de ordin general. Prima se referă la relația între Comisie, care negociază acordul de readmisie, și modul în care va fi uh, Parlamentul implicat în aceasta. Și uh, pot repeta cuvintele doamnei Malmström, care răspund la această întrebare. Întrebar, uh, într-adevăr, Comisia dorește să implice Parlamentul să-l trateze la fel ca și pe Consiliul, conform articolului 218. În al doilea rând, suntem cât se poate de fericiți de orice întrebare întemeiată referitoare la um, politica de readmisie. După cum știți, programul de la Stockholm uh, prevede ca Comisia să producă o evaluare și posibile recomandări uh, în uh, sensul unei asemenea politici. Și deci, pentru a nu exista nicio neînțelegere, Comisia doar Um, desfășoară un mandat uh, din partea Consiliului de a renegocia acordurile de readmisie cu anumite țări. Iar noi credem că dacă suntem serioși în ceea ce privește combaterea migrației ilegale și președinția spaniolă a subliniat de asemenea acest lucru, deci dacă suntem serioși în combaterea migrației ilegale la nivel de Europa, acordurile de readmisie trebuie să reprezinte o parte din aceasta. A treia întrebare care a fost adresată este da sau nu. Parlamentul European își va da avizul pentru acordul cu Pakistanul care se află pe ordinea de zi astăzi. Deci sunt două întrebări de ordin general și una cât se poate de practică. Parlamentul European își va da ok-ul pentru propunerea um, de acord de readmisie. Din punctul de vedere al Comisiei, noi suntem dispuși să răspundem la toate aceste întrebări justificate de ordin general, dar apoi um, ar trebui să facem acest lucru în două ore, așa încât dumneavoastră decideți dacă vom proceda așa sau nu. Însă ceea ce dorim să spunem, dacă noi, Comisia, nu obținem avizul din partea Parlamentului, și trebuie să ne întoarcem la Pakistan, credem că acest acord de readmisie Uh, riscă să nu mai fie concretizat deloc. Cu toții știm că guvernul pakistanez um, se află într-o poziție dificilă în acest moment. Comisia a făcut deja o serie de concesii părții pakistaneze și faptul că ar trebui să ne întoarcem acum la pakistanezi și să le spunem trebuie să renegociem anumite puncte nu vreau să spun că este sfârșitul acordului de readmisie, dar cu siguranță îl veți pune sub un semn de întrebare serios. Cred că acestea sunt punctele cele mai importante și, domnule președinte, noi suntem gata să intrăm într-o dezbatere, dacă doriți. Ce? Mulțumesc, dar permiteți-mi să vă amintesc există întotdeauna posibilitatea Comisiei de a transmite o formă scrisă cu răspunsuri mai specifice sau comentarii mai detaliate referitoare la orice întrebare sau observație care a fost făcută de reprezentanții Comisiei Libe. Toate întrebările care au fost uh, adresate de membri, dacă nu avem suficient timp pentru a trece uh, prin ele în uh, discuția orală, se poate răspunde la ele în scris, chiar și în uh, manieră confidențială, deci se poate răspunde la întrebările care au ridicat, care au um, vorbit despre anumite puncte care merită um, atenția noastră. Cred că um, au mai fost ridicate anumite mâini, deci sunt anumite persoane care doresc să iau cuvântul, așa încât dacă nu dorim să redeschidem dezbaterea, vă rog să fiți cât se poate de succinți. Doamna Flotru. Sigur că am să fiu succintă. Eu sunt scandalizată de acest răspuns. Comisia ne spune că poate să ne răspundă la întrebări dar nu o face. Dacă am pus întrebări, vă rog să ne răspundeți și nu ne mai șantajați. Dacă nu uh, spuneți că dacă nu încheiați acum acordul, se va pierde pentru totdeauna. Credeți că acesta e un dialog respectuos cu parlamentarii? Mie, mie mi se pare un scandal. Mulțumesc, doamna Ernst. Mike, Mike, if you please, if you, if you, if you... Vă rog să vorbiți în microfon și să luați de la început. Vreau să mai susțin încă o dată ceea ce a spus doamna Flotre. Mm, nu există niciun răspuns la întrebarea pe care am adresat-o și eu. Există mari rezerve referitoare la acordul de readmisie cu Pakistanul. Rezerve mari exprimate de organizații internaționale care uh, avertizează că în acest stat care, în care există tot felul de persecuții și urmăriri din, în, din cauza apartenenței religioase, sociale, etnice, um, este foarte periculos să discutăm pornind de la această bază, nu putem decât să nu se poate pur și simplu să se respingă acest lucru, acest uh, acord, uh, în modul în care este el tratat, devine obsolet. Janin, Janine, nu mai avem mult timp și, după cum s-a mai spus, întrebările întemeiate trebuie să primească răspunsuri. Deci am dorit să primim răspunsuri scrise, cel puțin, la întrebările colegilor de astăzi. Eu nu vreau să apăr Comisia Europeană, dar lucrează de ani de zile la acest acord. Eu aș, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Comisiei și mi s-a explicat tot fundalul acestui acord. Ați putea și dumneavoastră să faceți același lucru și să nu vă certați atât de tare cu Comisia Europeană. Putem între timp să așteptăm răspunsuri înscrise la Comisie și să se rezolve problema. Back to the presidency. Președinția are cuvântul. Gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la două chestiuni de ordin general care au apărut în timpul uh, întrebărilor. Bineînțeles, nu avem statistici, uh, statistici la care v-ați referit. În ceea ce privește utilitatea acordurilor de readmisie comunitară, aș putea să vă spun că acesta se află într-o fază incipientă de punere în aplicare, deși unele dintre ele funcționează deja de câțiva ani. Sunt niște acorduri pozitive, e clar că trebuie soluționate problemele care apar de-a lungul timpului. Iar acordurile ulterioare care vor fi elaborate trebuie perfecționate. Consiliul și Comisia Europeană lucrează foarte mult pentru a îndeplini acest obiectiv de perfecționare și permiteți-mi să fiu uh, optimist în ceea ce privește utilitatea acestor acorduri de readmisie. Pe de altă parte, aș vrea să vă rog să nu dați o importanță mai mare acestor acorduri de readmisie ale Comisiei. Sunt niște instrumente care permit uh, ducerea la bun sfârșit a unor decizii de returnare luate în funcție de proceduri administrative și uh, judecătorești din uh, diferitele țări. Asta în ceea ce privește îndoielile legate de drepturile omului și de protecția datelor. Deci procedura de readmisie nu este uh, etapa în care ar trebui să ne punem aceste întrebări, ci atunci când se ia decizia, etapa uh, anterioară. Avem achiul în ceea ce privește azilul, avem dreptul privind uh, drepturile omului, deci un acord de readmisie nu înseamnă că persoanele dintr-o anumită țară sunt trimise în mod automat înapoi pe teritoriul țării de origine. Vă mulțumesc. Simon? Yes. Uh... Da, mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc reprezentanților Consiliului și ai Comisiei, dar și colegilor care au luat parte la această dezbatere scurtă, dar aprinsă. Sigur că uh, iau notă de anumite preocupări exprimate de colegi și iau notă și de faptul că unii colegi par a fi împotriva acordurilor de readmisie, aproape din principiu. Dar trebuie să-mi um, însușesc observațiile făcute de colega Janin Ennis Pleshardt în legătură cu acest subiect și anume că este un acord deosebit de important. Și vreau să mai adaug un lucru. Din câte înțeleg eu, domnule președinte, prin definiție, atunci când discutăm despre un acord de readmisie, discutăm despre uh, resortisanți din state terțe aflați în situație de ședere ilegală care au trecut deja prin procedura de azil și au fost respinși și nu au niciun drept de a se mai afla pe teritoriul Uniunii Europene. De aceea, principiul de non-refoulement nu se aplică aici în niciun fel. Deci, domnule președinte, cu cât mai repede va intra în vigoare acest acord, cu atât va fi mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Comisiei Libe vreau să amintesc Comisiei că este foarte important să se ofere un răspuns scris la diferitele observații făcute și la întrebările care nu au primit un răspuns din lipsă de timp. Dacă dorește Comisia să mai adauge ceva, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Să nu fim înțeleși greșit. Noi luăm foarte în serios această dezbatere. Am fost confruntați cu foarte multe întrebări care merită o dezbatere serioasă între Comisie și Parlamentul European. Și suntem gata pentru această dezbatere și suntem gata să răspundem la orice întrebare ați putea să aveți în scris și v-aș propune de asemenea o întâlnire între, Comisie, între Comisie, experții de la Comisie și raportori, pentru ca toate întrebările, inclusiv ale doamnei Flotră și altele, să poată primi un răspuns, ceea ce durează, pentru că este o situație complicată. Nu e vorba de o lipsă de respect față de Parlament, ci e vorba de desfășurarea unei dezbateri fundamentale în legătură cu niște întrebări foarte întemeiate și Comisia își exprimă dorința de a intra alături de dumneavoastră în această dezbatere. Mulțumesc! Am luat notă și astfel încheiem acest punct și trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că după aceea mai avem și reuniunea coordonatorilor. Urmează punctul 6, participarea Confederației Elvețiene și a Principatului Liechtenstein la activitățile Frontex. That, uh, we have just done... Știți că în legătură cu acest acord că există negocieri în curs între Uniunea Europeană și Elveția și Liechtenstein în legătură cu participarea la activitățile Frontex. Deci mai întâi va avea cuvântul Comisia, apoi președinția și apoi raportorul domnul Claes. Din partea Comisiei, Monica Moshammer. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu întrebările procedurale și mă voi referi la data semnării acestui acord. A fost semnat pe 30 septembrie, chiar înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, așa încât a fost înaintat uh, în timp Parlamentului doar pentru consultare. Acum că tratatul de la Lisabona este în vigoare, uh, procedura va fi modificată, iar dumneavoastră veți fi solicitați uh, pentru a vă da acordul. Colegii din Consiliu lucrează în acest moment la o formă adaptată pentru ca concluziile să fie um, compatibile cu uh, dispozițiile tratatului de la Lisabona, însă veți fi solicitați în a vă da acordul referitor la acest acord. Referitor la conținut și la substanță, Elveția și Liechtensteinul sunt țări terțe care s-au, uh, au aderat la acordul Schengen. Uh, ele sunt obligate să implementeze toate prevederile achiului de la Schengen, deci uh, participă și la activitățile Frontex. Deci era nevoie de un acord separat. Acest acord separat a fost necesar pentru că anumite părți um, privind uh, regulamentul Frontex sunt aplicate și se bazează pe o legislație secundară, iar Liechtenstein și Elveția, uh, nefiind țările Uniunii Europene, nu erau uh, nu trebuiau să urmeze aceste obligații în mod obligatoriu am fost deja confruntați cu, um, aceleași, cu această situație în ceea ce privește Norvegia și Islanda. Acordul a fost semnat în 2007, deci nu ne confruntăm cu nicio noutate în ceea ce privește acordul cu Elveția și Liechtensteinul. Comisia a urmat aceeași linie de procedură. Există prevederi uh, în ceea ce privește drepturile de vot uh, ale țărilor asociate uh, la Frontex. Drepturile sunt limitate pentru că nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Există prevederi și în ceea ce privește contribuțiile financiare financiare, de asemenea în ceea ce privește personalul și uh, statutul juridic al uh, acestora. Pentru a conchide, Liechtensteinul a fost deja uh, cu Liechtensteinul, um, discuțiile sunt mai înaintate. Protocolul cu Liechtensteinul nu a fost încă ratificat, însă am preluat și Liechtensteinul în discuție cu Elveția pentru a nu um, tergiversa lucrurile Um, odată ce acordul mamă a intrat în uh, vigoare, uh, lucrurile vor fi mult mai simple și acesta va fi aplicabil. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Acum, din partea președinției, domnul Galia. Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și la punctul anterior, aș vrea să vă cer să dați dovadă de înțelegere, trebuie să se producă niște ajustări procedurale după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș dori doar să subliniez necesitatea acestui acord. Asta pentru a crea un cadru de drepturi, eh, obligații și eh, responsabilități pentru țările care participă la Schengen. În cazul acesta e vorba de Frontex. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Please, please. Domnule Clays, în calitate de raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint, pentru că cred că doamna Moshammer, din partea comisiei, a spus cele mai importante lucruri și îi mulțumesc pentru acest lucru. În ceea ce privește procedura, aspectele noi sunt acelea care se referă la activitatea Parlamentului, care nu trebuie să mai dea doar un aviz, ci are drept de codecizie, um, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a obținut acest drept. Doamna Moshammer a sintetizat punctele cele mai importante, a spus despre, este, despre ce este vorba și nu voi mai repeta toate aceste lucruri. Uh, în fapt, este vorba despre aceea situație uh, ca și în cazul uh, Norvegiei și Islandei. Așa procedăm acum și cu Elveția și cu Liechtensteinul, două state care au aderat la uh, zona Schengen sau vor adera fără a fi uh, state membre ale Uniunii Europene. Fiind parte a zonei Schengen, atunci trebuie aplicat și achiul Schengen, de aceea este normal ca aceste țări să se um, implice și în activitățile Frontex. De asemenea, este normal să se implice în ceea ce privește activitățile operative la granițele externe ale Uniunii Europene. Părerea mea este ca, în calitate de Parlament European, să fim de acord cu acest raport. Mulțumesc, domnule Kleis. Mai dorește vreun deputat să ia cuvântul? Domnul Busutil? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, cred că acest acord trebuie salutat cu bucurie. Sper că putem găsi um, un acord pentru a-l susține și pentru a-l adopta cât mai repede. În numele PPE doresc să spun că în acest moment nu observăm nicio problemă specifică cu acest acord, însă dorim o clarificare și poate reprezentantul Comisiei poate să ne confirme dacă Negocierile cu Liechtensteinul referitoare la acest acord au fost încheiate. Aș dori un răspuns la această întrebare, însă suntem cât se poate de în favoarea acestui acord, nu numai pentru că Elveția și Liechtensteinul sunt, din punct de vedere geografic, legate de continent, ci și pentru că sunt membre ale spațiului Schengen. Deci, un da din partea grupului nostru parlamentar pentru acest acord. Mr. Kirchhoff. Bun, domnul Kirchhoff. Uh, chairman, I just wanted to... Domnule președinte, voiam doar să adaug că am fost și eu responsabil de mai multe rapoarte în legătură cu relațiile cu Elveția și Liechtenstein în uh, domeniul parlamentar și mă interesează foarte mult aceste evoluții și mi se pare foarte interesant că mai ales Elveția dorește atât de mult să meargă mai departe în asocierea cu Uniunea Europeană. Știu că este controversat în unele locuri din Elveția, dar ei au făcut, au făcut uh, progrese în legătură cu Schengen și acum fac și în legătură cu Frontex. Și cred că trebuie să salutăm acest lucru și grupul meu va fi foarte încântat de această situație. Și între timp, cred că trebuie să ajutăm cât mai mult Elveția și, de asemenea, Liechtenstein pentru a-și depăși alte dificultăți legate de relația cu Uniunea Europeană. Cred că trebuie să facem relațiile noastre cât mai line și să le încurajăm să meargă și mai departe pe viitor. Thank you. Now? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Then? Any follow-up? dorește comisia sau președinția să continue, comisia, doamna Brashammer, yes, I would like... doamna Moshammer, da, aș dori să-i răspund domnului Busutil la întrebare. Negocierile cu Liechtenstein în domeniul Frontex au fost finalizate însă acordul nu poate să intre în vigoare decât după ce protocolul de asociere Schengen cu Liechtenstein va fi ratificat de Uniunea Europeană. Și aici veți primi uh, concluziile spre concluziile Consiliului spre aprobare, pentru că înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona nu am reușit să ratificăm protocolul principal cu Liechtenstein. Dar peste câteva săptămâni veți primi concluziile și uh, acestea vor merge în paralel. Mulțumesc! Mulțumesc, președinția. Nu dorește să ia cuvântul, nu mai sunt comentarii. Simon? Nu? Atunci? Atunci, procedura va continua. Așteptăm să se facă următorii pași în legătură cu acest raport și astfel se încheie discuția și doresc să invit pe coordonator să rămână în sală pentru reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc mult!